Această audiere este o urmare a inițiativei legislative a Parlamentului din rezoluția din 2016 pentru o, o drept administrativ deschis uh, sub uh, uh, raportor fiind doamna Hautala. Rezoluția a recomandat adoptarea unei regulament privind procedura administrativă. Totuși, Comisia a considerat că această inițiativă trebuie să fie susținută de un studiu de impact și de rentabilitate. La cererea Comisiei Jurii, Parlamentul European și serviciul său de documentare va prezenta rezultatele studiului de impact și consultării publice ce au avut loc pentru a evalua necesitatea unei uh, legislații administrative a Uniunii Europene. Se evaluează impactul potențial al propunerii UE, uh, Parlamentului European și consultarea publică trebuie să ne facă să înțelegem mai bine experiențele uh, cetățenilor și organizațiilor și evaluează implementarea eficientă a Uh, procedurilor existente, a neajunsurilor și inconsecvențelor. Mă bucur să salut pe primul vicepreședinte al Comisiei, domnul Timmermans, care participă la uh, întâlnirea noastră și pe doamna O'Reilly, ombudsmanul european, fapt care atestă importanța și uh, interesul de care se bucură subiectul. O să ascultăm reacțiile lor, precum și intervențiile experților noștri. Profesorul Herwig Hoffman, domnul Derek uh, Durich, cărora uh, le mulțumesc pentru prezență. De la bun început uh, aș da cuvântul doamnei Hautala, Vă mulțumesc uh, și uh, uh, bun venit la această audiere. De trei ani am preluat inițiativa Parlamentului pentru a dezvolta în continuare administrarea Uniunii Europene. Cu mai bine de uh, ani în urmă, în ianuarie 2013, Parlamentul a cerut adoptarea legii administrative a Uniunii Europene, pe care o numim acum un uh, regulant, un regulament în uh, ceea ce privește uh, o administrare uh, eficientă, independentă a Uniunii Europene. Scopul acestui regulament ar fi să garanteze dreptul la o administrare bună printr-un set de proceduri administrative care ar spori certitudinea juridică, ar elimina neajunsurile și inconsecvențele în sistemul juridic fundat, uh, fundamentul legii administrative se face împreună cu uh, ombudsmanul european. Cu mai bine de 18 ani în urmă, primul ombudsman european, Iacor Söderman, a definit principiile comportamentului administrativ. Un admi, uh, comportament administrativ adecvat este esențial pentru orice administrație publică care speră să obțină uh, sprijinul și încrederea uh, populației și prin o astfel de inițiativă, Uniunea Europeană ar putea să aibă un rol conducător uh, în serviciul cetățenului și nu să fie sapul ispășitor al uh, dezbaterilor zilnice. Uniunea Europeană este arătată cu degetul pentru problemele pe care încearcă să uh, le rezolve poate mai mult ca oricând, Uniunea Europeană are nevoie de încrederea și susținerea cetățenilor săi această audiere, consultarea publică, precum și studiul de impact, sunt reacțiile Parlamentului la follow-up-ul Comisiei uh, față de rezoluția adoptată de Parlamentul European din 2016. Cu doi ani în urmă, Comisia a fost preocupată că costurile codificării legii administrative ar uh, fi mai mari decât avantajele în răspunsul său, Comisia a cerut uh, Parlamentului să evalueze care ar fi impactul concret al codificării uh, legii administrative și asta am făcut și curând vom auzi uh, rezultatele. Principiile bunei administrări, așa cum ar fi proporționalitatea, caracterul legal, accesul la dosar, îndatorirea de a arăta argumentele, tratamentul legal și nediscriminarea trebuie să ghideze administrația UE în procesul decizional. Mă tem că nu întotdeauna lucrurile stau așa. Aceste principii nu sunt întotdeauna aplicate în mod coerent sau nu sunt deloc aplicate, ceea ce duce la o complexitate administrativă care nu este necesară. Mi s-a spus că Comisia analizează fiecare uh, caz de proastă administrare și uh, îl implică pe ombudsmanul european în uh, investigațiile sale. Dar oare nu este în situația așa că uneori este greu să definești care sunt uh, procedurile corecte, care sunt drepturile procedurale ale unei persoane sau ale unei organizații atunci când se iau deciziile. Comisia ne-a asigurat de angajamentul său de a garanta cetățenilor, întreprinderilor și celor interesați că pot să interacționeze cu o administrație care este deschisă, independentă și eficientă administrația Uniunii Europene nu este și nu trebuie să fie o entitate statică care rămâne neschimbată, în ciuda faptului că lumea și Uniunea Europeană se schimbă. Digitalizarea este în momentul de față tendința actuală și posibilitatea de a reduce povara administrativă și de a spori eficiența administrației Uniunii Europene și competitivității în Uniunea Europeană. Sunt convinsă că printr-o legislație coerentă și cumprinzătoare privind administrația UE, acest lucru lucru ar face uh, progresul digital, l-ar facilita. Vreau să mulțumesc uh, prin vicepreședintelui Timmermans pentru că este prezent uh, astăzi și pentru că a fost gata să discute mereu bunătățirea funcționării UE. Vreau să mulțumesc și ombudsmanului european, doamna O'Reilly, pentru eforturile sare în susținerea principiilor unei bune administrări Administrației. Vă mulțumesc că sunteți cu noi astăzi. Vreau să mulțumesc și profesorului Hoffman și domnului Hudic, care uh, au adus contribuții uh, valoroase din punct de vedere uh, academic și din perspectiva celor interesați. Aștept să aud contribuțiile noastre. Mulțumesc. O să-i dau cuvântul domnului Franz Timmermans, prim vicepreședinte al Comisiei Europene. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru că m-ați invitat să vorbesc astăzi aici la audiere. Uh, când am venit în fața comisiei în aprilie, așa cum uh, o fac uh, periodic, mi-am exprimat disponibilitatea de a veni aici la această audiere. Nu prea am avut de ales, pentru că doamna Hautala a fost cât se poate de clară și m-a somat să vin în fața dumneavoastră, deci iată-mă. Comisia uh, și-a luat uh, angajamentul uh, ca cetățenii, organizațiile să poată interacționeze cu o administrație care este deschisă, eficientă, independentă și care răspunde. Comisia și celelalte instituții au un set de reguli orizontale care guvernează comportamentul. Printre altele, asta înseamnă dispozițiile generale Uh, ale codului privind uh, comportamentul administrativ adecvat. Știți că versiunea revizuită a intrat în vigoare în februarie, precum și dispoziții în uh, regulamentul privind personalul și regulamentul privind protecția datelor. Este important ca aranjamentele existente să fie revizuite mereu pentru a reflecta schimbările care ar putea să apară în timp. Și, desigur, schimbările apar. Uh, gândirea despre administrația publică se dezvoltă mereu și vrem să fim în avangardă cu cele mai bune exemple. Apoi, pe lângă aceste reguli și practici orizontale, cultura uh, zilnică, muncii administrative uh, zilnice sunt uh, caracterul juridic, proporționalitatea, accesul la dosare și dosarul de a mm, expune argumentele, dreptul de a fi audiat, precum și drepturile în ceea ce privește utilizarea limbilor, desigur. Comisia analizează fiecare caz de abuz uh, administrativ. De asemenea, ne-am angajat constructiv uh, în toate anchetele uh, Ombudsmanului European și ne putem angaja constructiv cu Ombudsmanul pentru că Ombudsmanul este mereu într-o uh, are o atitudine constructivă, ceea ce facilitează lucrurile. Sunt și activități uh, specializate. Administrația se bazează pe reguli sectoriale, cum ar fi dreptul concurenței sau uh, încălcările cetățenii și întreprinderile care sunt afectate de astfel de uh, comportamente specializate, uh, specifice, sunt uh, beneficiază de garanția acestor drepturi în ceea ce vește rezultatul consultării publice, 52% din respondenți au o percepție uh, pozitivă, 36% au o percepție negativă în legătură cu funcționarea instituțiilor europene. De asemenea, uh, există o conștientizare a ceea ce fac uh, instituțiile și ce servicii oferă. E bună percepție, mult mai uh, ridicată decât aș fi crezut uh, 73,5% din respondenți au spus că știau care sunt serviciile oferite uh, publicului și companiilor de către instituțiile europene. Am văzut de asemenea că există un, o susținere uh, ridicată 76% din partea respondenților pentru măsuri suplimentare pentru a consolida și mai mult procedura administrativă. Uh, sunt două motive pentru care respondenții doresc să ia măsuri pentru a uh, îmbunătăți uh, transparența și eficiența. Totuși, sunt uh, sentimente amestecate în legătură cu modul în care UE trebuie să consolideze funcționarea administrației. O nouă lege, crearea unor standarde minime, o îmbunătățire a legislației existente, măsuri care se axează pe modalități tehnice de a simplifica accesul publicului uh, la partea tehnică, la componenta tehnică. De asemenea, discuțiile de astăzi uh, vor lua notă uh, domnului Ardini și serviciile vor nota foarte atent ceea ce se va spune în această dezbatere. Vom Uh, vedea care sunt uh, problemele orizontale sau uh, plângerile care se tot repetă. Comisia este recunoscătoare pentru activitatea Parlamentului European până acum și va lucra în continuare cu dumneavoastră la toate opțiunile și argumentele cele mai bune pentru a îmbunătăți viața cetățenilor noștri. Pentru mine nu există taburi, vreau soluțiile cele mai bune, însă trebuie să fiu convins și așa cum colegii mei spun, nu e întotdeauna ușor să mă convingi. Comisia este foarte uh, serioasă în legătură cu angajamentul său de a garanta faptul că cetățenii pot să interacționeze cu administrația europeană care este deschisă, independentă, eficientă, însă aș spune uh, mai presus de orice, care răspunde uh, suveranului său, care este cetățeanul european. Parlamentul are un rol de jucat, ombudsmanul joacă un rol extrem de important și vrem să putem uh, acționa la cele mai înalte uh, niveluri ale administrației publice să acționăm uh, cât mai bine. Și dacă ai această ambiție, trebuie să fii dispus să înveți, să-ți uh, reconsideri ipotezele de lucru și să te asiguri că dacă sunt necesare îmbunătățiri, nu ești opac la uh, această necesitate. Uh, sunt uh, atitudini pe care aș vrea să le discutați în această audiere și dacă o astfel de atitudine este corelată cu o atitudine uh, comparabilă uh, în rândul parlamentarilor europeni, cred că vom găsi calea cea bună pentru cele două instituții. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim la rândul nostru, domnule Timmermans. Acum îi dăm cuvântul doamnei Tatiana Evas, de la unitatea privind valoarea adăugată europeană. Uh, doamna Tatiana Efas ne va face o prezentare a raportului cu privire la uh, consultațiile publice, publice privind uh, dreptul administrativ european. Vă mulțumesc mult pentru că mă oferiți ocazia de a face uh, această prezentare. Domnul uh, Timmermans a fost uh, foarte uimit de unele dintre procentele pozitive. Uh, ei bine, eu îi voi explica de unde până unde aceste rezultate pozitive ale sondajelor. Uh, deci, de la bun început vreau să vă spun că cetățenii europeni își doresc acțiune. Își doresc o acțiune care să transforme dreptul lor la bună administrare într-o soluție, o soluție eficientă, clară, care să aducă cu sine plus valoare pentru cetățeni. Am purtat o serie de discuții de-a lungul anilor. Acum a venit vremea să ajungem la o soluție funcțională. Prezentarea mea cuprinde mai mulți uh, pași. Uh, mai întâi de toate, Aș vrea să vă răspund la întrebarea de ce am organizat sondajele publice și de ce tema aceasta este în continuare una importantă. De ce încep cu aceste aspecte? Ei bine, ă, pentru că consider că trebuie să înțelegem mai întâi de toate motivul consultărilor publice înainte de a înțelege într-adevăr rezultatele consultărilor publice. Deci începem cu aceste întrebări. Uh, Europa are nevoie de inovare. Doamna Hautala spunea lucrul acesta. Avem nevoie de inovare nu doar în domeniul științei, a tehnologiei, dar avem nevoie de inovare și uh, în uh, domeniul reglementărilor la nivel european și în domeniul interacțiunii între instanțele europene și cetățeni. Avem nevoie de valoare adăugată pentru cetățeni din mai multe motive. În primul și în primul rând, uh, regulile și procedurile administrative sunt absolut esențiale pentru uh, guvernele naționale. Uh, prin intermediul acestor proceduri administrative, până la urmă, cetățenii au de-a face sau interacționează cu forurile decizionale. Lucrul acesta se poate aplica și la nivel european și asta nu e o concluzie pe care am tras-o din pălărie, ci pur și simplu cetățenii își bazează această percepție a lor pe baza experienței cotidiene și tocmai de aceea tema aceasta este atât de importantă și tocmai de aceea Parlamentul European încearcă de mult timp încoace uh, Uh, să oblige celelalte instituții europene să vină cu uh, acțiuni. Și iată, uh, pe baza sondajelor ne dăm seama că cetățenii europeni sunt de acord cu această poziție a, Euro- a Parlamentului European. După aceea avem nevoie de inovare în acest domeniu pentru că lucrurile s-au schimbat. Uh, Inițial nu existau reguli uh, armonizate de administrație în domeniul administrativ pentru că se considera că Uniunea Europeană este undeva mai departe de cetățeni, nu vine cu decizii care se aplică direct uh, cetățenilor și tocmai de aceea s-a considerat că toate instrumentele ce țin de soft law erau absolut suficiente pentru a asigura aceste principii administrative. Dar, între timp, ne dăm seama că anual au loc uh, mai mult de 100.000 de, de interacțiuni directe între cetățenii europeni și instituțiile europene. Deci, iată, lucrurile s-au schimbat. Poate dacă ar funcționa și prezentarea mea ar fi mai bine. De fapt, uh, slide-ul pre- precedent, îmi cer scuze, n-am telecomanda, uh, Iată, acestea sunt cele trei motive cheie. În primul și în primul rând există o serie de cazuri, multe cazuri. După aceea, cadrul de reglementare european în momentul de față este complex, fragmentat și uh, există o serie de apeluri uh, rămase fără răspuns din partea Parlamentului European. Și uh, iată, aceste elemente constituie, din punctul meu de vedere, un răspuns la întrebarea legată de necesitatea acestor proceduri administrative. Trecem acum la rezultatele consultărilor publice. Pe slide-ul uh, precedent vedeți informațiile generale cu privire la această consultare. Această consultare a fost organizată în cadrul Parlamentului European, deci uh, studiul acesta a fost uh, creat de către serviciile Parlamentului European. Am stabilit o metodologie specifică pornind de la datele științifice sau uh, metodologia științifică și de asemenea ne doream ca sondajul nostru să se bazeze pe experiența personală a cetățenilor. Deci o secțiune era dedicată aspectului acestuia. După aceea, o altă secțiune era dedicată percepției generale, pentru că vreau să știm ce gândesc uh, cetățenii despre administrația europeană și uh, după aceea încercam să aflăm dacă cetățenii sunt de acord cu măsuri, acțiuni în acest domeniu. Metodologia este prezentată detaliată în raportul nostru. Vreau doar să vă spun că uh, consultarea a fost deschisă, a fost organizată în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene. Uh, Asta pentru ca toți cetățenii să aibă acces la acest, uh, această consultare și uh, a fost, uh, am avut 166 de răspunsuri din partea a 20 de state membre, 166 de răspunsuri complete. Au existat și altele, dar le menționez doar despre asta. Și acum haideți să vedem care au fost rezultatele sondajului. Mai întâi de toate experiențele. Știm prea puține despre interacțiunea între cetățenii europeni și Uniunea Europeană. Și tocmai de aceea vrem să aflăm de ce și cât de des contactează cetățenii administrația europeană. Conform sondajului, accesul la documente și uh, uh informații uh, sunt până la urmă motivele esențiale pentru contactul, contactarea administrațiilor. Uh, europene. Comisia Europeană și Ombudsmanul uh, European sunt uh, instanțele cele mai des contactate. Dar e important să aflăm și de ce n-au contactat cetățenii europeni uh, administrația europeană. Și am pus o întrebare în acest sens în sondajul nostru. Cea mai, cel mai des răspuns a fost pentru că n-am avut nevoie, toate bune și frumoase, dar a mai existat și o a doua uh, parte a răspunsului, uh, 37%, și anume 37% dintre respondenți spuneau că chiar dacă ar avea nevoie de un asemenea contact, nu ar ști pe cine să con- contacteze. Și mai mult de 7% dintre respondenți spuneau că da, am, își doriseră să contacteze pe cineva, dar nu știau cum. Așa cum spunea și domnul comisar, Eh, există diferite tipuri de experiențe eh, înregistrate. Chiar dacă majoritatea respondenților au o atitudine uh, pozitivă vis-a-vis de administrația uh, europeană, uh, totuși o mare majoritate ne, ne spun că meandrele administrației europene sunt foarte ondulate. Și aveți aici cifrele pe instituții. 46% este, este media per toate instituțiile, dar vedeți aici uh, diferențele între instituții. Diferența între experiențele pozitive și cele negative uh, uh, crește de la 20% până la 46%. Spre exemplu, EPS, EPSO, 40 aproape 42% dintre, dintre 46% au avut, uh, dintre uh, respondenți au avut ex- experiențe negative sau chiar foarte negative cu EPSO. Deci, iată, aveți aici uh, dovada faptului că există divergențe, există experiențe diferite avute de către cetățenii europeni și pe baza acestor date defalcate puteți vedea care este atitudinea cetățenilor vis-a-vis -vis de fiecare instituție europeană în parte. Trecem mai departe pentru a vedea care sunt Uh, motivele pentru care experiențele indivizilor au fost pozitive sau negative. Pe primul rând, vedeți uh, lungimea procedurii administrative. Este prim, cea mai mare pro- problemă, dar și uh, dar uh, și uh, calitatea procedurii este dată de această lungime a procedurilor administrative. Vedeți că 42% dintre respondenți au spus că uh, procedurile administrative sunt mult, mult prea îndelungate și, bineînțeles, lucrul acesta are un impact asupra experienței. În ceea ce privește accesibilitatea la administrație, uh, Uh, cea mai pozitivă propoziție a fost, uh, da, am putut accesa rapid uh, instanța potrivită. Următorul slide prezintă costurile cu care s-au confruntat diferiții indivizi. indivizi. Deci le-am cerut respondenților să ne explice care este cel mai mare obstacol cu care s-au confruntat. Pe baza acestui slide dar și uh, pe baza slide-ului uh, precedent, nu neapărat provada administrativă era o problemă, ci uh, costurile administrative. Și costurile administrative generate de incoerență. Deci iată de ce avem nevoie de reguli armonizate care ar reduce costurile acestea de cauzate de lipsa de coerență. Deci e nevoie de mai multă acțiune, dar voi revine, reveni asupra acestui uh, subiect. Uh, vreau doar să vă spun că 76% dintre cetățeni doreau acțiuni la nivel european. Și acum ajung la partea a doua a raportului, atitudinile și percepțiile. Dacă trecem la următorul uh, slide, uh, veți putea vedea niște cifre Părțile importante sunt următoarele. 44% în continuare consideră că este dificil sau foarte dificil să contactezi sau să primești informații din partea administrației europene. Deci, în ciuda tuturor uh, instrumentelor IT, digitale, 46% dintre cetățeni sau companii consideră că e dificil să contactezi sau să obții uh, informații din partea administrației europene. Dar uh, cea mai importantă parte de pe acest slide uh, mi se pare cea înscrisă cu albastru deschis. Uh, este vorba aici, este vorba aici despre stereotipuri când i-am întrebat pe respondenți mai, le-am cerut respondenților mai multe detalii despre proceduri, ne-am dat seama că 52% dintre uh, Uh, respondenți uh, sunt convinși că ar exista deja un cod comun uh, al procedurilor administrative la nivel european. După aceea, alte procente nu știu că Carta Drepturilor Fundamentale stipulează clar dreptul la o procedură coerentă. Deci, iată, drepturile legate de dreptul administrativ, până la urmă, nu, sau care derivă din dreptul administrativ pentru cetățeni, nu sunt cunoscute de către cetățeni. Și vă rog să citiți uh, raportul nostru pentru a obține detalii, pentru că astăzi n-am timp uh, de astfel de detalii. Dar în orice caz, datele ne arată cât se poate de clar că există multe uh, elemente incoerente și multe lucruri confuze sau uh, Uh, care nu sunt clar înțelese. Și acum uh, trec la partea a treia a prezentării mele. V-am spus deja că cetățenii europeni își, dore, își doresc măsuri suplimentare, dar nu orice fel de măsuri, ci vorbesc despre uh, dispoziții obligatorii. Le-am uh, pus la dispoziție sau le-am prezentat repondenților mai multe opțiuni, dar uh, 82% dintre repontenți au fost de acord cu măsuri suplimentare care să fie de natură obligatorie. Motivele cele mai importante pentru aceasta ar fi uh, eficiența sporită și transparența. Și ar mai exista un ultim slide cu mesajele noastre cheie Aici spunem că cetățenii și companiile în continuare au dificultăți în a-și exercita dreptul lor la o bună administrare. După aceea există experiențe diferite și uh, personal mă îngrijorează număr, numărul mare de stereotipuri legate de cadrul în vigoare și iată unul, acesta fiind unul dintre motivele pentru care cetățenii europeni și companiile europene își doresc măsuri suplimentare la nivel european. Și în al treilea rând, uh, Inovarea este un concept simplu. Avem niște reguli existente care trebuie să fie transformate în noi soluții. Și cred că pe tema aceasta avem reguli, avem proceduri, doar că ne lipsesc uh, soluțiile inovatoare care să le aducă mai aproape de cetățeni și companii, Uh, dacă am reușit să găsim soluțiile acestea, uh, am aduce într-adevăr un plus valoare pentru cetățeni și uh, companii. Acestea fiind spuse, vreau să le mulțumesc tuturor celor care au participat la soluții, sondajele noastre, mulțumesc pentru contribuțiile lor foarte interesante. Vă încurajez să citiți cele 70 de pagini de raport. Uh, Există vreo 40 de tabele și grafice în care analizăm fiecare element al acestei consultări publice și vă mulțumesc pentru atenție. Very much. Vă mulțumim. Acum îi dau cuvântul uh, profesorului Andreea Renda, care reprezintă CPS, Domnia sa ne va prezenta analiza lor de impact. Distinguished Chair. Vă mulțumesc, stimată domnule președinte, domnule Sloboda, stimată doamnă raportor, doamna Hautala și stimată doamna ombudsman O'Reilly, stimați membrii Parlamentului European și membrii ai Serviciului de Cercetare Parlamentului European și dragi colegi care sunteți prezenți astăzi să luați cuvântul pe marginea acestui subiect foarte important. Suntem aici să prezentăm un studiu desfășurat de către Cerul um, European pentru Politici, pe care am avut onoarea de a-l conduce cu doi colegi de la Universitatea din Tilburg, care vor sta la dispoziție pentru întrebări, la fel ca și mine. Și uh, vreau să-i mulțumesc și domnului Colombo, care ne-a sprijinit atât de mult în munca noastră. Aș dori să lămuresc că acest studiu s-a desfășurat în câteva luni, dar s-ar putea uh, s-a putut baza și pe munca dinainte, foarte cuprinzătoare, nu de către Parlament și de către Centrul de Cercetare, dar și de către universitari și think tank-uri, mai ales cele care sunt reprezentate astăzi aici, așa că mulțumiri din suflet pentru aceste contribuții, formule European pentru Risc și Renewal Research um, am văzut că au avut niște publicații foarte importante, pline de conținut util în a ne contura argumentele în um, găsirea impactului diferitelor opțiuni de politici, ca să avem o legiferare, o administrație Uniunii Europene Europeană mai eficientă. După cum vedeți um, și pe ecran, este vorba de o evaluare de impact, urmărește o metodologie care este foarte clar delimitată în liniile orientare ale Comisiei Europene, dar și pe care o folosește Parlamentul European și care se orientează pe diferite categorii specifice de costuri și beneficii în uh, încercarea de a veni cu o estimare a impactului uh, util, uh, de ce ar fi mai bine să se mm, adopte anumite opțiuni față de situația actuală a politicilor. Și mm, eu m-am bucurat foarte mult să aplic această metodologie și uh, taxonomia costurilor și beneficiilor, pentru că și eu am contribuit um, la acea metodologie uh, către Secretariatul uh, General Comisiei într-un studiu pe care l-am desfășurat pentru acest secretariat în 2013. Noi am uh, definit uh, situația prezentă, ceea ce e deja foarte greu de făcut, pentru că atunci când trebuie să definești ceva care este eventual incomplet și fragmentat, trebuie să cauți diferitele bucățele și asta am făcut și vedeți din slide că am făcut cercetarea documentelor despre research, am făcut și cercetare empirică cu Ombudsmanul European. Încă o dată mulțumiri doamnei O'Reilly și echipei sale pentru că am avut ocazia împreună cu domnul Colombo să Uh, interacționăm cu Ombudsmanul European și să colectăm date cu privire la plângeri și hotărâri și am încercat să le categorisim uh, mai ales uh, când a fost vorba de mandatul Comisiei Juncker. Am făcut și o analiză a Uh, comportamentelor uh, de bună administrare sau de proastă administrare uh, în cadrul diferitelor agenții ale Uniunii Europene, organisme, agenții. Așa că am căutat acest lucru și online și am trimis și un sondaj către instituțiile Uniunii Europene ca să găsim câteva rezultate. Le-am regrupat ca să facem o cartografiere și o să vă arăt în imaginea următoare am organizat uh, și un atelier cu mai multe părți interesate, societate civilă, universitari, inclusiv profesorul Hoffman a fost de față și am uh, verificat împreună o serie de scenarii, de concluzii pe care le construisem în uh, cercetarea noastră și am examinat și rezultatele consultării foarte ample a părților interesate despre care a vorbit Tatiana Dinaur. Am încercat să găsim niște chestiuni care puteau fi cuantificate, unele puteau fi estimate și altele nu puteau să fie cuantificate prin însăși natura lor. De exemplu, legitimitatea sau uh, răspunderea suplimentară a instituției europene și, în general, protejarea drepturilor utilizatorului. E bine, sunt chestiuni care nu pot fi cuantificate cu ușurință, altele sunt însă și o să vă prezint um, acea tabelă de punctaj care arată intensitatea impactului pentru diferitele opțiuni. Pe următoarea imagine am să vă ofer uh, o prezentare a uh, situația actuală. Istoria este mult mai lungă, dar întâi vă arăt acest grafic, această hartă. Trebuie să explic un pic. Uh, noi am încercat să o colorăm cât am putut, să fie um, grăitoare vizual, dar am să o parcurg împreună cu dumneavoastră. Am luat instituțiile, agențiile, organele, birourile Uniunii Europene care au un cod de bună administrație sau un cod de conduită administrativă bună și instituțiile care au adoptat în mod oficial codul adoptat în 2001, redactat de Ombudsman European și pe care l-au și l-au însușit. Dacă vă uitați doar la cele care au un cod explicit pe care l-au redactat uh, ele însele. Acestea sunt cu albastru închis, iar cu albastru mai deschis, care includ și cele care au făcut o trimitere la codul existent, cel din 2001. Practic, avem o serie de dispoziții acoperite de către propunerea Parlamentului European și ce am făcut? Ne-am uitat la codurile acestea să vedem care sunt dispozițiile care sunt cu adevărat acoperite de aceste coduri și care nu. Cu albastru, așadar, reprezintă o hartă radială care vă arată cât de aproape de frontieră suntem, de mm, dezideratele Parlamentului European, dacă doriți. Dacă o luați uh, în sensul acelor de ceasornic, uh, vedeți că unele zone sunt aproape neacoperite, cum ar fi dreptul de a fi reprezentat de un avocat, de a plăti taxe rezonabile, notificarea procedurilor judiciare, dreptul de a comunica online, această opțiune să fie, apoi um, în a atunci când e vorba de audierea experților sau martorilor, um, corectarea erorilor și acte de retragere, datoria de cooperare, iată uh, câteva domenii foarte rar acoperite de coduri. Pe partea cealaltă, însă, în stânga, sunt zonele mai bine acoperite, cum ar fi conflictul de interese, dreptul de accesare a unui dosar, Uh, de hotărârea, um, obligația de a justifica un dosar de păstrare a înregistrărilor, uh, fie că e în conformitate cu regulamentelor uh, privind protecția datelor, în general păstrarea înregistrărilor și respectarea termenelor. Iată, dispoziții care uh, sunt unele mai ignorate și iar celelalte mai degrabă acoperite de codurile existente. Însă acest lucru nu reprezintă decât o jumătate din instituțiile pe care le-am putut cartografia. Din 65 de instituții, oficii, organe, agenții, la 35 n-am găsit deloc vreun cod. Ceea ce nu înseamnă că nu există nicio regulă, poate că sunt uh, regulamente pentru personal, alte surse utilizate, dar nu există un cod oficial e mult mai greu să te duci și să indici sursele utilizate de acei funcționari atunci când uh, se ocupă de procedura administrativă și mai ales când e vorba de interacțiunea cu publicul. Dacă vă uitați la situația generală cu cele 65 de organe, acoperirea este încă și mai scăzută. Avem două opțiuni. Cu verde închis este partea acoperită cum a fost calculată în zona cu albastru deschis, deci cele care au un col sau fac o trimitere la aceasta și am mai făcut o opțiune un pic mai uh, flexibilă în care ne-am imaginat că există ceva activitate, ceva reguli care sunt aplicate aplicate pentru agențiile unde nu există cod, um, care pot fi disponibile și aveți zona cu verde deschis, uh, partea, um, să spunem, uh, mai puțin conservatoare. Vedeți așadar că acoperirea este mult mai scăzută. Aceleași dispoziție acolo, dar uh, chiar și în situația cea mai optimistă, dispoziția cea mai uh, um, des acoperită, termenele nu acoperă decât o jumătate din instituții. Deci e clar că e fragmentare. Nu înseamnă că nu e nicio regulă, dar um, ca uh, membru al publicului să știi ce reguli se aplică și unde, care acoperirea lor, care este comportamentul care este reglementat, e bine, nu e foarte clar deloc. E un lucru foarte important pentru că previzibilitatea, disponibilitatea informațiilor sunt elemente cheie ale unei bune administrații și ale unei instituții uh, care poate fi trasă la, rătunde, la răspundere de către public. Dacă facem un zoom in, Um, vedeți aici o serie de dispoziții. Dacă ne uităm la codurile existente, deci pentru care am primit răspunsuri de la instituții în sondajul nostru, avem o acoperire 100% de la cele care ne-au dat um, un răspuns la obligații de păstrare a înregistrărilor în conformitate cu protecția datelor, conflictul de interese, pe măsură ce mergi în jos, sunt unele care mai puțin acoperite, cum ar, cum ar fi uh, reamintirea autoincriminării, um, uh, notificarea procedurilor întârzieri, obligația de a le da părților un rezumat al conținutului în caz că nu se poate da acces la dosar și așa ceva. Deci, în um, aceste situații, acoperirea este din ce în ce mai mică. Iată doar instantanee dintr-un șir de exemplu mult mai lung, pentru că nu avem prea mult timp la dispoziție, le puteți parcurge. Uh, studiul este o lucrare destul de um, voluminoasă și dacă o consultați, vedeți că fragmentarea se tot repetă. Și acest lucru se întâmplă nu doar la partea de consultare a publicului, ci uh, și când am discutat uh, cu părțile interesate la, organ- la întâlnire organizată, am constatat același lucru și rezultatul este că există un tipar uh, repetitiv care ne indică fragmentarea și eterogenitatea practicilor în administrația din Europeană. De asemenea, ne-am uitat la plângerile primite de către ombudsman. Avem aici decât un slide, dar lista de grafice din raportul nostru este foarte lungă. Aici vedeți um, plângerile primite de ombudsman în 2016 și defalcarea pe motivație de exemplu, tipul de administrație proastă care a fost acoperit. Vedeți la 20% cu albastru acolo, în felia cu albastru, transparența și tragerea la răspundere. Ne-a surprins asta pentru că dacă ne uităm la capitolul respectiv, am constatat că sunt cazuri care sunt uh, adesea legate de refuzarea accesului la dosar, la documente, chestiuni care sunt deja reglementate la nivel de Uniune Europeană și nu trebuie să excludem faptul că se pot face îmbunătățiri și la capitolul acesta. Și întâlnirea cu părțile interesate și cu profesorul Hoffman și Halliman ne-a adus probe că se pot face îmbunătățiri și la acest capitol. Mai departe, dacă ne uităm um, la frecvențele mai scăzute, uh, buna gestiune a personalului Europene, cultura serviciilor, um, o gestiune financiară solidă, respectarea drepturilor procedurale și așa mai departe. Din nou, asta ne confirmă că um, chestiunea administrării revine frecvent în activitatea ombudsmanului european. Mai târziu, la peste două slide-uri, pentru că unul e doar titlul, o logică a intervenției pe care am reușit să o formulăm ca urmare a, în cadrul acestei evaluări de impact. Am identificat trei probleme principale. Slăbirea dreptului la bună administrare la Uniunea Europeană, lipsa deschiderii și transparenței și e, probleme de eficiență, costuri ușor de evitat, Uh, și redundanță și o pierdere a legitimității care a reieșit și în consultarea publică pentru instituțiile Uniunii Europene în ansamblu. După cum știți, e o problemă foarte gravă. De aceea am formulat obiectivul general acestei inițiative, ce vreau să obținem la partea de scopuri și pe baza comparației um, obținurilor de uh, politici. Revenind, avem și uh, um, acele pătrățele cu verde, um, calitatea administrației Uniunii Europene ca obiectiv general și apoi obiectivele specifice, garantarea într-o manieră cât de, de puțin costisitoare a respectării dreptului la bună administrare, apoi protecția um, echitabilă a utilizatorilor. Deci, ne-am gândit la trei opțiuni de politici în studiul nostru. Puteți să mergeți mai departe încă două slide-uri. Mulțumesc! opțiunea 0 ca în orice evaluare de impact, opțiunea 0, ce s-ar întâmpla dacă n-am face nimic. Nu doar să facem instantanea situației curente, dar să ne gândim cum ar um, evolua situația dacă n-am uh, face nimic. Apoi, opțiunea 1, așa o numim, pentru că um, prima se numește opțiunea 0, așa cum se numește ea în jargonul nostru. Opțiunea 1 este să luăm codul din 2001 și să îl facem obligatoriu, dar sigur, codul din 2001 este unul care se referă la funcționarii Uniunii Europene și nu se consideră a fi um, de aplicat. Acesta trebuie să fie transpus în măsuri mai ușor de aplicat. Aceasta ar implica niște costuri o singură dată de transpunere și mai a doua opțiune, un regulament care să acopere procedura administrativă în relația dintre administrația Uniunii Europene și public. Trebuie să lămuresc un lucru care e important și pentru uh, vorbitorul de după mine. Nu am mai vorbit de curând despre asta, dar mă aștept să fac observația aceasta. Există o serie de alte opțiuni la care n-am fi putut gândi. Deci sunt două lucruri pe care vrem să le rămurim. Nu ne-am mai gândit, pe lângă opțiunea 2, să mai facem și armonizarea maximă. Uh, toate acele aceste opțiuni păstrează pentru instituțiile europene, birourile, agențiile și mai departe, potențialul de a adăuga reguli sau de a face derogări în situațiile în care e nevoie de norme specifice și de puțină flexibilitate. De exemplu, când DG Comp de la Comisia Europeană vrea să creeze um, o rată de um, uh, evaluarea controlului cartelelor în temeiul tratitului s-ar putea să nu facă obiectul uh, regulii care le spune că uh, vrea să facă o notificare înainte. Toată lumea înțelege acest lucru. Pentru că dacă dai o informare dinainte, asta bineînțeles că face ca procesul să fie mai puțin uh, eficientă. Deci nu ne-am gândit și la aceste opțiuni și nici ne am dus dincolo de acele opțiuni să avem un act uh, uh, de procedură care să uh, acopere și legiferarea, pentru că Forumul pentru Risc European s-a gândit și la această opțiune. Noi ne-am gândit la opțiunile pe care le-am considerat fezabile în acest moment cu care să putem veni cu o propunere, dar nu excludem faptul că aceste opțiuni ar putea să vină cu niște avantaje suplimentare pe viitor, pe termen uh, mediu și lung. Să vă arăt uh, tipul de cuantificare pe care am reușit să o facem. A fost o sarcină foarte dificilă pentru că nu este neapărat cel mai, subiectul cel mai ușor de cuantificat. Noi am încercat să punem cifre acolo unde alte multe studii n-au reușit să facă acest lucru înainte. Ușor de înțeles faptul acesta, pentru că este tot felul de derogări de la aceste cifre, dar vă arăt așa un exemplu. Dacă vă uitați la costul opțiunii 0, dacă ne gândim că acesta ar fi constant de-a lungul timpului, nu vedem niciun fel de modificare spe- specifică în care ar schimba aceste costuri, costul suplimentar um, impus de um, opțiunea 1 și apoi uh, pentru o serie de dispoziții selectate, accesul la documente, deși Aici o fracțiune foarte mică, pentru că deja multe din acestea sunt acoperite, apoi uh, um, păstrarea unor uh, website-uri ad hoc, apoi uh, uh, afirmarea scopului și um, indicarea căilor de apel, dreptul de utilizare a oricărei uh, limbi oficiale a Uniunii Europene și a trebuit să evaluăm situațiile în care anumite agenții nu acceptă solicitări în toate limbile um, Uniunii Europene, ci doar în câteva dintre acestea, apoi și la partea de termen a trebuit să facem câteva presupuneri, am ajuns la o serie de estimări, una pe an, cam 4,7 milioane pentru opțiunea 1 și cam 6 milioane pentru opțiunea 2. Deci a doua este un pic mai um, ambițioasă, dar și mai costisitoare. Iată la economiile care s-ar putea realiza, aveți două coloane pentru fiecare opțiune. Prima dintre coloane corespunde cetățenilor, persoanelor și uh, cea de-a doua este, se referă la economii pentru companii. N-am putut să cuantificăm uh, economiile pentru o serie de activități care se desfășoară de către public, fie că e vorba de persoane sau companii atunci când uh, interacționează cu administrația publică, familiarizarea cu informațiile, colectarea informațiilor, procesarea informațiilor cerute, completarea de formulare, trimiterea de informații către autoritățile competente și așa mai departe. Am folosit uh, tabele utilizate la nivel internațional și am presupus că aceste activități ar deveni mai simple prin cele două opțiuni. Am uh, Um, estimat că timpul care ar fi uh, economisit de către persoane, de către public și l-am transformat în ore și am venit cu un parametru foarte conservator pentru uh, costul uh, pe care l-ar acoperi pentru public. I-am mai ridicat la opțiunea a doua cam 14 milioane, iar uh, și un pic mai puțin pentru prima opțiune. Am uh, ținut cont și de de termene, da, dar le-am estimat cam egal pentru ambele opțiuni. Bineînțeles, uh, noi putem spune că ce am făcut noi la partea de costuri nu se îndepărtează prea mult de o estimare a costurilor totale dar în cazul avantajelor, avantajele pe care le-am cuantificat, pentru că am spus de la începutul prezentării mele, acestea reprezintă un subset al avantajelor uh, adevărate, pentru că multe dintre acestea nu pot fi cuantificate. Deci ce mesaj vreau să vă transmit? Deși, chiar dacă nu ne-am uitat decât la avantajele pe care le putem cuantifica, este foarte clar că acestea justifică costurile. Însă, din nou, acestea reprezintă doar o mică categorie din uh, Uh, avantaje, dar și din costuri. Dacă ne uităm la analiza cost-beneficiu, m-am gândit că acest lucru uh, nu o să se vadă prea bine pe ecrane. Am folosit culori. Intensitatea impactului um, se regăsește în intensitatea cul- culorilor. Am făcut o defalcare în costuri unice și în costuri de întreținere. La opțiunea 1 primele costuri inițiale sunt mai mari pentru că e vorba de partea aceasta de transpunere în reguli obligatorii, iar povara administrativă este ușor mai mare la opțiunea 2. Avantajele sunt mai mari la opțiunea a doua, în general, nu doar la partea de economii de costuri, ă, v-am arătat primele două coloane acolo, uh, Uh, care sunt sigurele pe care le-am cuantificat, însă dacă mergi și mai jos, există o analiză calitativă care se referă la accesibilitate, transparență, certitudine și previzibilitate juridică, analizarea um, costurilor se referă sigur și la eficiență și eficacitate și acolo sunt uh, evoluții, apoi protecția crescută a drepturilor cetățenilor, legitimitatea și încrederea în Uniunea Europene. Uh, de la opțiunea a 2 care se îmbunătățesc și mai sunt două um, um domenii, probabil că și profesorul um, care va pe mine se va referi la acest lucru, este vorba de compatibilitatea mai mare cu dreptul administrativ a statelor membre, care devine uh, din ce în ce mai mult un spațiu de drept administrativ aproape unic, uh, cel european și la statelor membre și o să mă plec asupra ultimului avantaj care e foarte important pentru noi din uh, dovezile pe care le-am putut noi colecta și în atelierul cu părții interesate, are ieșit foarte clar că Uniunea Europeană se îndreaptă către uh, o digitalizare și mai mare a administrației sale și se îndreaptă de, a, de asemenea uh, către o administrație mai eficientă și digitalizată. Această evoluție, această trecere va produce mult mai multă eficiență la um, economisirea costurilor dacă își face temele întâi, adică dacă face o stream, un streamlining al administrației, al procedurii, dacă folosești aceleași cărămizi, aceleași blocuri pentru toate instituțiile, aceleași proceduri, aceleași forme de digitalizare a procedurilor de utilizare a ghișeului unic pentru cetățeni, a, aceeași uh, simplificare a procedurilor. Dacă Uniunea Europeană rămâne fragmentată, nu se poate face mare lucru cu digitalizarea în general. Deci am adăugat la lista noastră de avantaje și avantaje nete în ceea ce privește pregătirea pentru guvernanță, guvernare electronică, din care să culeagă uh, roadele. Am să parcurg foarte pe scurt și ultimele două slide-uri. Ne-am gândit și la tipurile de indicatori. Puteți să îi parcurgeți foarte rapid. Uh, Uh, tot ce ține de monitorizarea și evaluarea acestei propuneri de îndată ce aceasta intră în vigoare și modul în care Uniunea Europeană poate să țină evidența modului în care se ajunge la o îmbunătățire prin aceste norme și uh, în ceea ce privește protejarea dreptului la o bună administrare, care este punctul de plecare. Vă mulțumesc pentru atenție și sigur vă stăm la dispoziție pentru orice întrebări ați avea și sperăm că acest studiu vă va oferi informații suplimentare la munca prețioasă pe care o face Parlamentul uh, European cu precădere doamna raportor Hautala. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule profesor. Ajungem la cea de-a doua parte a audierii, intervenții și reacții. Prima este din partea doamnei Pascal de la uh, Ombudsmanul European, doamna Emily O'Reilly. Mulțumesc, domnule președinte, bună ziua tuturor. Vreau să vă mulțumesc pentru invitația de a mă adresa noastră astăzi aici. Mă bucur că pot să fac acest lucru cu doamna Hautala și mai devreme cu prim vicepreședintele Tim Erzman. În ultimii 17 ani, de când a fost uh, adoptat uh, codul uh, elaborat în 2001, UE și administrația a crescut în complexitate. S-a întâmplat acest lucru odată cu dezvoltarea tehnologiilor digitale care pot să transforme nu numai relația între cetățeni și administrație, dar și permite uh, o eficientizare și o îmbunătățire uh, a Uniunii Europene. Prin studiul de impact uh, făcut uh, de CEPS uh, arată foarte clar acest lucru. Situația actuală așa cum a fost demonstrat amplu, este una ad hoc cu variații semnificative în ceea ce privește standardele și practicile între instituții, organisme ale Uniunii Europene. Unele au propriile uh, coduri administrative, altele folosesc uh, codul din 2001. Mai bine de jumătate din instituțiile europene nu au un cod administrativ. Dacă organismele UE uh, funcționează în felul ăsta, gândiți-vă cât de greu trebuie să fie pentru cetățeanul de rând să uh, uh, vadă clar la ce poate să se aștepte atunci când e vorba de exercitarea dreptului fundamental la o bună administrare uh, conform Cartei UE putem uh, să enumerăm elementele uh, unei bune administrații. Uh, cetățenii vor spune foarte simplu, vă rog să-mi dați un serviciu eficient atunci când mă adresez dumneavoastră și dacă am probleme, ascultați-mă cu atenție și încercați să-mi rezolvați problemele în mod corect și rapid scopul cuantificat trebuie să fie uh, susținut și nu numai uh, Um, în beneficiul unui uh, cetățean derutat, dar și în beneficiul instituțiilor. Timpul irosit și ocaziile pierdute în încercarea de a lucra într-un mediu administrativ care nu este foarte clar atunci când e vorba de cum să abordeze cetățeanul, trebuie să fie semnificativă și nu am nicio îndoială că marea majoritate a uh, funcționarilor uh, publici din UE susțin un sistem mai eficient și mai bun în funcție de instituțiile, agențiile la care se duc, uh, se confruntă cu uh, diferite reguli și principii în relația cu administrația sau fără reguli. O singură lege administrativă a Uniunii Europene, în uh, absența unor dispoziții specifice, ar crea reguli generale uniforme pentru toate instituțiile în activitatea mea ca ombudsman lucrez în zona soft power. În multe cazuri, reguli mai clare ar avea drept rezultat Uh, că nu îmi mai parvin plângeri sau reclamațiile ar fi rezolvate mai rapid de biroul meu. Totuși, o administrație bună nu înseamnă uh, să fii complet uh, captiv în reguli. Valoarea biroului ombudsmanului, în afară de independență, este conceptul de corectitudine și reclamațiile trebuie să fie evaluate prin această prismă. Uh, proceduri uh, administrative adecvate ar trebui să permită uh, înlăturarea oricărei latitudini în astfel de împrejurări concrete. Însă, fără principii generale înscris, cetățenii nu pot să-și cunoască drepturile și, în special, într-un mediu administrativ al UE care pare străin multor cetățeni. Prin urmare, în general, un set de principii care acordă uh, cea mai mare protecție cetățenilor și care le este de uh, folos uh, de regulă uh, ne ocupăm de investigații care arată necesitatea unor principii administrative puternice. În uh, activitatea mea am uh, cerut Băncii Europene de Investiții și Frontexului să uh, creeze un mecanism de plângeri și am reamintit Comisiei să ne țină la curent cu procedurile de infringement. Ca ombudsman european am fost uh, martor la integritatea, dedicarea și umanitatea uh, multor uh, funcționari publici europeni și nu am nicio îndoială că activitatea lor ar fi îmbunătățită prin astfel de măsură. Ombudsmanul, codul ombudsmanului de comportament administrativ bun este menit să susțină aceste eforturi prin împărtășirea bunelor practici și prin promovarea în instituții și dincolo de ele Uh, a uh, unei uh, atitudini consecvente. Un regulament bine redactat poate să faciliteze această activitate. Dacă o instanță este limitată de lipsa unor reguli detaliate, ombudsmanul poate să exercite o mai mare influență prin recurgerea la soft power. Sunt de acord, sistemul este fragmentat, codul din 2001, activitatea Parlamentului, a biroului meu, a Comisiei și a altora au contribuit la un standard administrativ mai ridicat în UE, dar nu a pus capăt fragmentării. Problema este cum putem să înlăturăm această fragmentare fără să afectăm flexibilitatea instituțiilor individuale și agențiilor uh, ca în toate cazurile trebuie să realizăm un echilibru. Instituțiile trebuie să vadă care este valoarea unei astfel de legi și să fie asigurate că activitatea lor nu va fi afectată dacă cetățenii trebuie să vadă o realizare concretă a drepturilor fundamentale la o bună administrație. Este o provocare care trebuie preluată și necesitatea unor principii administrative puternice în UE nu a fost niciodată mai mare ca acum o administrație care lucrează potrivit uh, unui uh, set de principii de bune practici moderne va fi și mai capabil uh, să preia o poziție de lider atunci când este vorba de a da un exemplu bun în Uniunea Europeană și în restul lumii. Principiile administrative și legea administrativă sunt o resursă fundamentală pentru orice instituție a ombudsmanului. Sunt uh, uh, convinsă că mulți colegi ombudsman la nivel național uh, susțin încercările pe plan național de a codifica legea administrativă. Un regulament UE care rea care accentuează principiile uh, unui uh, cod european de comportament administrativ bun este un uh, exemplu foarte bun. Uh, Uh, alte drepturi fundamentale garantate prin Carta UE, cum ar fi articolul O, protecția datelor personale și articolul 42, dreptul de acces la documente, au fost dezvoltate în continuare în uh, regulamente uh, specializate, și anume regulamentul 1049-45. Salut propunerea generală a Parlamentului și consider că orice nouă lege trebuie să se axeze pe principiile principale ale bunei administ- comportament uh, administrativ cu scopul general de a promova cultura serviciului și a bunelor practice, practici care se bazează pe dispoziții care permit exercitarea acestor drepturi. Uh, în momentul de față voi uh, evalua în continuare plângerile care îmi sunt adresate pe baza regulilor existente și principiilor unui comportament administrativ bun, așa cum au fost ele definite în jurisprudență și cum au fost uh, incluse în codul european uh, uh, al comportamentului administrativ bun. M-a bucurat cooperarea Comisiei la această inițiativă și consider că ghidul este în momentul de față utilizat pentru formarea personalului Comisiei. Uh, dacă propunerea Parlamentului nu uh, este adusă în față de comisie, voi continua să promovez codul european al comportamentului administrativ uh, adecvat și mă bucur că Parlamentul mă susține în această sarcină administrativă. dau cuvântul în momentul de față profesorului Herwig Hoffman, profesor la Universitatea Luxemburg. Domnule președinte, mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru invitația de a participa la această audiere, care uh, consider că este uh, importantă pentru a pune presiune uh, în continuare, presiune pe care Parlamentul și raportorul Hauptala le-au exercitat în momentul de față asistăm la o fragmentare a regulilor și procedurilor în funcție de sector și de instituție. Noi am reinventat uh, uh, uh, reguli concrete, specifice, chiar dacă acest lucru este necesar sau nu. Și aceasta duce la o nedorită complexitate, diferențe care nu sunt chidate de principii și neajunsuri. Neajunsuri care din păcate, sunt generate de faptul că aceste abordări uh, a problemelor comune uh, sunt doar parțial abordate, pentru că avem nevoie de un principiu general care să umple acest uh, gol. Deci, dreptul la audiere corectă, în unele este menționat, în alte texte nu este menționat deloc. Deci uh, cetățenii nu citesc în lege care sunt legile lor și au totuși aceste re, uh, uh, drepturi. Aceste neajunsuri sunt uh, lacune în cunoștințe și așa cum a arătat-o și studiul de impact, sunt multe incertitudini în rândul uh, cetățenilor și al întreprinderilor când vine vorba despre drepturile și posibilitățile pe care le au în cadrul procedurii administrative la nivel european. Există și un alt punct care a fost menționat de Andreea Rende. Administrația europeană nu este o administrație doar care ia uh, hotărâri cu privire la ajutorul de stat sau uh, concurență sau alte asemenea subiecte. Uh, multe uh, sectoare uh, trebuie să beneficieze și atunci când Comisia spune nu, nu, avem uh, legislație specifică fiecarei politici care reglementează procedura noastră, uită, de fapt, Uh, această zonă tot mai mare a uh, unui proces uh, decizional complex format din mai multe componente decizia finală trebuie să aparțină statului membru. Această procedură ajunge de multe ori uh, în uh, fața Curții de Justiție, așa cum uh, a fost cazul Berlusconi, care avocatul general și-a spus avizul și nu trebuie să le uităm. Din păcate, propunerea Parlamentului pentru un regulament ține cont de acest lucru și oferă o soluție. Când privim uh, istoria și experiența din statele membre, constatăm că sunt două treimi din uh, statele membre care au uh, o lege administrativă. Deci, atunci când privim avantajele sau dezavantajele unui, pro, unui uh, act, unei legi privind uh, procedura administrativă uh, generală, nu uh, trebuie să reinventăm uh, roata, ci uh, să preluăm experiența de 100 de ani. Mm, Austria, începând cu 1925 și până la Franța în 2006, astfel de uh, legi procedurale au uh, uh, fost perfecționate. Chiar și comunismul a fost bastionul unui Uh, oare ce uh, stat uh, de drept? Aceleași argumente au fost Uh, exprimate uh, în uh, cam toate statele membre că o soluție generală nu ar putea fi adaptată la necesitățile fiecărei politici în parte. Post-codificare putem să vedem discuțiile din statele membre, discuțiile au dispărut, teama unor litigii a fost risipită și sistemul a fost de fapt simplificat. Și acesta este un alt mare administrativ al unei legi administrative care este foarte greu de cuantificat și de specificat. Însă problema simplificării este întotdeauna o problemă mare pentru Comisie și pentru sistemul juridic din Europa. Și dacă luăm complexitatea um, procedurală și preluăm acele elemente care pot să fie incluse într-o lege generală administrativă, deja am uh, făcut o mare contribuție la ideea simplificării uh, legislației europene, pentru că nu trebuie să repetăm toate măsurile procedurale pentru uh, fiecare dispoziție specifică unei politici. Și propusa, propusul regulament al Parlamentului European are în vedere acest lucru, gestionarea procedurilor cu toate uh, fazele audiere, uh, preluarea expertizei, îndatorirea de a coopera între administrație și cetățeni, uh, abordarea conflictului de interese. Aceste chestiuni pot fi discutate într-un cod general de procedură administrativă, așa cum există și posibilitatea căilor de atac, a notificării și așa mai departe. Acum se pot găsi soluții uh, la aceste uh, probleme, însă este nevoie de avocați bine plătiți uh, care să uh, vină cu procedura din aceste uh, texte legislative specifice fiecărei politici în parte. Acest uh, lucru uh, poate fi preluat uh, în hotărâri compozite. Studiul de impact arată că procedura, regulamentul privind procedura administrativă ar contribui la o bună guvernanță în Uniunea Europeană și ar crește nivelul de protecție în conformitate cu ceea ce uh, Uh, spune articolul 298 uh, din uh, Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Nu numai că este temeiul juridic, Comisia nu menționează acest lucru prea des, nu-i prea place să facă asta. Studiul de uh, impact și raportul privind studiul de impact arată că un astfel de act ar uh, promova Uh, legislația europeană ar reduce fragmentarea și ar avea un potențial de simplificare, contribuind astfel la o Uniune democratică bazată pe uh, statul de drept. Este greu să ne imaginăm o propunere legislativă uh, unde efectele în această direcție ar fi atât de clare ca în acest regulament. Vă mulțumesc! Acum dau cuvântul lui Dirk Hudic, secretar general al European Risk Forum. 10 minute. Uh, Domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, vă mulțumesc pentru invitația care mi-a fost adresată la dezbaterea de astăzi. Perspectiva uh, pe care o voi uh, aduce eu discuțiilor este cea a unui think tank deci avem uh, o abordare diferită, cea a societăților și a uh, față de cea a uh, societăților și a academicienilor. Din punctul meu de vedere, întrebarea esențială este următoarea. Are sau nu are nevoie Uniunea Europeană de o lege privind procedurile administrative? Eu vreau să motiv, să, să explic că valoarea acestor proceduri administrative este inestimabilă și din punct de vedere economic, dar și din punct de vedere politic. Și asta din uh, mai multe motive pe care le voi elabora. Mă voi referi și la preocupările comisiei, de asemenea. Vom avea și niște recomandări și voi uh, prezenta și contextul politic. Deci, Ideea aceasta a legii privind procedurile administrative nu este, ide- nu este nouă. Am înțeles că până și în 67 uh, a, uh, se punea problema aceasta. Deci, de ce ar fi necesară această lege privind procedurile administrative? pentru că consider că ar fi o continuare a acestei mai bune legiferări care a fost introdusă de către Comisia Juncker. Deci această, procedu- această lege ar fi o continuare și o solidificare a acestei bune uh, legiferări. În al doilea rând, uh, această lege ar duce la creșterea încrederii în instituțiile europene. Ați aflat că 46% dintre cetățenii europeni nu au încredere în instituțiile europene, conform ultimului sau celui mai recent eurobarometru. Ei bine, situația trebuie să se îmbunătățească și această lege cu siguranță ar contribui la îmbunătățirea situației pentru că pune accent pe transparență și res- res- responsabilitate. În al treilea rând, această lege ar îmbunătăți gestiunea de risc și inovarea eu uh, vorbesc din uh, perspectiva uh, riscului. Inovarea este absolut esențială pentru creșterea economică, apare acolo unde există condiții stabile în domeniul reglementării și reglementările stabile încurajează investițiile. Deci această stabilitate de reglementare este absolut esențială și pentru Europa, dacă e ca Europa să-și păstreze competitivitatea, după cum spunea și doamna Hautala. Deci, pe lângă perspectiva Comisiei Europene, uh, această lege ar merge mână în uh, mână cu agenda privind creșterea economică și Uh, crearea de locuri de muncă la nivel european. După aceea, să nu uităm un alt motiv uh, care face necesară această lege este tocmai fragmentarea uh, legislației europene, dar vedem că există tot felul de noi domenii în care Uniunea Europeană uh, Uh, va trebui să se implice și ar fi păcat ca procedura aceasta tip puzzle de până acum să continue, pentru că dacă continuăm uh, să, cu acest mozaic, uh, mai mult ca sigur vor apărea ă, lacune de reglementare și aceste lacune vor fi, bineînțeles, exploatate și abuzate de unii. E nevoie de asemenea de reguli ă, clare, reguli care să fie puse în aplicare și prin această lege punerea în aplicare a dispozițiilor va fi ă, garantată. Deci, Tocmai de aceea purtăm această discuție astăzi, uh, referindu-ne nu doar la situația de fapt, ci și la ce se va întâmpla pe viitor cu Uniunea Europeană. Deci e clar că uh, toate aceste activități ale, ale Uniunii Europene ar trebui să fie mai bine gestionate. Deci acestea sunt motivele pentru care avem nevoie de această lege. După aceea, domeniul de aplicare. Din punctul nostru de vedere, cred că suntem puțin mai ambițioși chiar decât Parlamentul. Noi considerăm că această lege ar trebui să acopere, să aibă un domeniu de aplicare foarte larg. Ne gândim la toate competențele de legiferare, uh, inclusiv uh, la uh, actele delegate și actele de punere în aplicare, articolele 290 și 291 din tratat. După aceea trebuie să se aplice și uh, actelor formale uh, pregătite de către agenții, pentru că să nu uităm că acestea vin uh, cu acte formale care uh, trebuie să fie aplicate. Să ne gândim, spre exemplu, la regulamentul REACH, care are, uh, nu știu, câteva zeci de pagini, dar regulile de punere în aplicare a dispozițiilor legale sunt, uh, au și mai multe pagini, uh, câteva mii de pagini. Și tocmai de aceea considerăm că uh, Uh, aceste acte formale ale agențiilor trebuie să fie acoperite de această lege și uh, de asemenea acoperite de această sau incluse în domeniul uh, de aplicare a acestei legi ar trebui să fie agenții, analizele de risc ale agențiilor. Și acum trec la beneficii cine ar avea de câștigat de pe urma acestei legislații. După cum spunea ombudsmanul european, primii vizați de o asemenea lege sunt cetățenii și vorbim până la urmă de locuri de muncă, securitate, uh, calitatea vieții, de participare la procesul decizional. În al doilea rând, și cred că asta a fost deja menționat astăzi, instituțiile europene, ele însele ar avea de câștigate de pe urma promulgării unui asemenea act legislativ. Uh, de ce? Pentru că instituțiile europene se confruntă cu o criză democratică și o criză de încredere și, iată, acest instrument ar putea ajuta la remedierea deficitului. Și după aceea, bineînțeles, companiile și economia ar avea de câștigat. Doamna Hautala a vorbit odată despre competitivitate, dar cred că beneficiul acesta este unul cheia, cheie, chiar dacă el nu este inclus în analiza de risc. Deci noi nu analizăm uh, cât de importantă este o asemenea lege pentru investitori. Dacă uh, situația continuă uh, ca în momentul de față, capitalul va fugi din Europa, investițiile nu vor veni și vor apărea o mulțime de alte efecte negative pe planul acesta al competitivității. Deci, beneficiile sunt uh, chiar uh, unei, unui asemenea act legislativ este chiar, sunt chiar mai mari decât uh, cele spuse astăzi. 14 milioane de euro este un cost uh, nesemnificativ uh, dacă îl comparăm cu costurile care ar putea apărea ca urmare a fragmentării pentru cetățeni, dar și pentru companii. Deci vorbim de fapt despre niște costuri mult mai mari decât uh, costurile reflectate de analizele făcute până în momentul de față. Și acum revin la motivul pentru care ne-am întâlnit astăzi. Unul dintre motive este uh, faptul că Comisia a rezistat în fața acestor uh, propuneri. Asta, au existat mai multe motive pentru această retici, reticență. Pe de o parte, pe de o parte ar uh, crește numărul de acțiuni în justiție împotriva instituțiilor europene, în al doilea rând uh, ar apărea niște impedimente în calea responsabilității Comisiei de a garanta uh, aplicarea tratatelor și, în al treilea rând, s-au invocat costurile. Haideți să trec prin aceste argumente plângerile în, instație, în, în instanță. Uh, argumentul acesta a fost uh, până la urmă și-a găsit până la urmă răspunsul în experiența statelor membre. Mă întreb de ce administrația europeană ar fi altfel decât orice administrație națională, care administrații naționale au constatat o scădere a numărului de plânge, plângeri în instanță. Deci experiența arată că chiar dacă la început apar probleme, pe termen lung numărul de litigii scade. Uh, în al doilea rând, uh, dreptul Comisiei Europene de a, iniția actele legislative. Ei bine, Comisia Europeană se teme că această putere care este pusă la dispoziție va fi erodată. Ei bine, uh, temerea este de înțeles, dar nu e neapărat rațională, pentru că care e uh, opusul metaliei acestei uh, puteri alocate Comisiei. Uh, reversul medaliei este tocmai imaginea aia uh, pe care cetățenii o au despre Bruxelles, cum că ar fi departe, departe de cetățeni. Și tocmai de aceea Comisia Europeană ar trebui să îmbrățișeze această opțiune de a se apropia de, cetă- de cetățeni. Deci, deciziile ar trebui să fie luate și puse în aplicare nu de o succesiune de uh, funcționari publici, ci Uh, ar trebui, uh, uh, deciziile ar trebui luate și aplicate pe baza unor reguli cât se poate declare. După aceea, în al treilea rând, al treilea contraargument ar fi costurile. Da, am explicat asta. Costurile sistemului actual sunt mai mari decât am putea crede și beneficiile unei asemenea, unei asemenea legi ar fi enorme. Și acum ajung la final. Recomandările forumului nostru. Avem multe recomandări, vă rog să căutați și pe site-ul nostru pentru a vedea uh, cele pe care nu le voi menționa astăzi. Deci recomandările noastre importante. În primul și în primul rând, standarde procedurale clare. În al doilea rând, uh, controlul judiciar trebuie să fie garantat Asta pentru ca procedurile administrative să poată fi aplicate de către cetățeni și entitățile afectate. În al treilea rând, trebuie să se stabilească standarde obligatorii care să conțină uh, cerințe cu privire la consultarea publicului. După cum spunea doamna O'Reilly, publicul este opinia publică, este testul pe care trebuie să-l trecem. Trebuie să fim accesibili, că până, asta până, pentru că până la urmă clienții uh, acestor instituții europene sunt tocmai cetățenii și tocmai de aceea cetățenii trebuie să fie incluși în proces. Și în al patrulea rând trebuie să ne asigurăm că toate organismele europene implicate în adoptarea, a, aplicarea sau reformarea actelor legislative sunt sau fac uh, uh parte din domeniul de aplicare a, a acestei legi europene privind procedurile administrative. Iată, recunoșteam că sunt mai ambițios decât Parlamentul European. Uh, și acum chiar ajung la final. De ce este această lege absolut esențială din punct de vedere uh, politic? Bruselul se confruntă cu, uh, cu atacuri din partea euroscepticilor. Astfel am ajuns la Brexit. Faptul că uh, Comisia Europeană pare departe de cetățeni uh, este instrumentalizat de către eurosceptici. Și tocmai acest uh, argument al euroscepticilor ar fi demontat prin intermediul unei legi privind procedurile administrative. Deci, iată, cred că avem posibilitatea de a contraataca pe, pe cei care ne, ne trag la răspundere, uh, arătându-le că, iată, reacționăm la aceste critici. Prin urmare, a nu face ceea ce trebuie să facem este până la urmă o decizie cu consecințe importante. Prin urmare, aș concluziona spunând că aceasta nu este o opțiune, este o datorie. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you, sir. Vă mulțumim, domnule Hudic. După aceste mesaje foarte interesante, abia așteptăm să-l ascultăm pe domnul Pascal Lardini, director la Secretariatul General al Comisiei European, Europene, responsabil pentru politicile instituționale și administrative. Aveți cuvânt. Vă mulțumesc, domnule președinte. În calitate, uh, după cum spunea domnul uh, Timmermans la început, uh, Comisia salută uh, posibilitatea aceasta pe care o are la dispoziție de a asculta voci diferite cu privire la legea administrativă. Suntem foarte interesați de rezultatele analizei de impact și a consultării publice. Dar dați-mi voie să împărtășesc cu dumneavoastră o serie de semne de întrebare, dar și ezitări Nu credem că această lege ar putea rezolva toate problemele noastre. Trebuie să fim realiști. După ce am ascultat pe unii dintre invitații de astăzi, încep să mă întreb dacă dezbaterea nu este mai degrabă legată de viabilitatea unei asemenea legi. Dar eu credeam că esența dezbaterii noastre este cu totul alta. În momentul de față uh, ar trebui să ne întrebăm dacă uh, Uh, instrumentele disparate pentru procedurile administrative care se aplică astăzi ar trebui sau nu să fie consolidate într-o procedură armonizată. Credeam că ăsta este subiectul pe care îl discutăm astăzi. Mm, încep prin a spune că mi se pare că numărul uh, de participanți la sondaj nu e neapărat uh, unul ieșit din comun, 166 de respondenți eh, cam puțin, dar cu toate acestea sondajul vine cu o serie de rezultate interesante. Avem o serie de întrebări și ezitări legate de domeniul de aplicare al inițiativei eh, eh, și temeri legate de complexitatea negocierilor necesare. Haideți să le trec în revistă. În primul și în primul rând, considerăm că e dificil, dacă nu chiar imposibil, să includem într-un singur act legislativ elemente ale dreptului administrativ care au, până la urmă, mare legătură cu procedurile sectoriale. Dacă vă uitați la uh, diferențele sau diferitele acte legislative europene, uh, avem, spre exemplu, regulile cu privire la audit, uh, auditul necesar în contextul uh, semestrului anu- uh, european sau ne uităm la dispozițiile antitrust sau ne uităm la faptul că cetățenii europeni au dreptul să primească un răspuns în limba lor, ei bine, toate aceste elemente sunt specifice, diferite în funcție de domeniul în care se aplică. Deci avem aici o problemă legată de relația dintre uh, instrumentele orizontale și specificitățile legislației sectoriale. Ce trebuie să fie pus în legislația centrală, spre deosebire de ce trebuie să rămână în legislația uh, sectorială și care trebuie să rămână acolo pentru că ține de specificitatea sectorului. Să vă dau un exemplu. În propunerea Parlamentului se stabilește un termen de 30 de zile ca termen de răspuns la orice fel de solicitare. Avem acte legislative în vigoare în, care, în cazul cărora termenul acesta este mai scurt. La accesul la documente avem 15 zile termen. Ne dorim ca pe viitor să armonizăm totul la 30 de zile, știind că că Asta este posibil, dar până la urmă 30 de zile este un termen mult prea scurt pentru a ancheta plângerea unui uh, cetățean legată de o eventuală uh, încălcare a uh, tratatelor și uh, dacă acceptăm această idee, atunci termenele sectoriale mai există sau nu mai există sau sunt uh, derogări. Dacă n-ar mai trebui să se aplice, atunci odată ce avem o lege administrativă orizontală, va trebui să amendăm toate actele legislative sectoriale. Deci domeniul de aplicare al acestei uh, legi este foarte larg, foarte greu de definit de asemenea. După aceea, după cum spunea domnul Timmermans, avem întrebări legate de natura armonizării. Legea cu privire la procedurile administrative deci este această lege o, un set de standarde minime sau din potrivă e o armonizare uh, completă care ar avea efect asupra legislației sectoriale? După aceea, regulile cu privire la apel ar fi incluse cu toatele în această lege orizontală, da sau nu? După aceea, unii, vorbor, unii vorbitori uh, spuneau că accesul cetățenilor la instituții ar trebui să fie ușurat. Asta nu ține neapărat de această lege, ci ține mai degrabă de uh, accesul la informații, uh, publicarea documentelor. Deci cu totul altceva. Deci avem o temere legată de acest subiect. Unele dintre exemplele pe care le-am auzit astăzi n-au nimic de a face cu uh, contextul interinstituțional. Actele delegate și cele de punere în aplicare vizează doar Comisia și într-o oarecare măsură statele membre, dar atunci când uh, dar doar atunci când se aplică comitologia, Există de asemenea reguli privind transparența, accesul la uh, documente, uh, accesul la propunerile de documente, deci noi considerăm că pe palierul acesta avem deja dispoziții în aplicare. După aceea, o altă problemă ar fi negocierea unui asemenea instrument, uh, respectiv de dificultatea negocierilor unui asemenea instrument. Au existat cazuri în care am încercat să armonizăm uh, legislație administrativă fără să fie reușit. Mă gândesc, spre exemplu, la regulamentul 1049. Am făcut o propunere cu câțiva ani în urmă uh, de adaptare a acestui regulament la tratatul de la Lisabona. Uh, să nu uităm că acest regulament se aplică în forma sa actuală doar uh, celor trei instituții esențiale, plus alte câteva menționate în tratat Uh, acum tratatul de la Lisabona ar spune că această, acest regulament ar trebui să se aplice tuturor agențiilor. Am făcut o propunere de modificare, dar propunerea este blocată. Alt exemplu, în 2016 am uh, propus un nou registru de transparență obligatoriu. Uh, vedem că negocierile interinstituționale <laughs> merg foarte, foarte lent. Deci, a ne asuma un asemenea exercițiu de negociere Uh, s-ar putea uh, să, să fie contra, uh, o, o acțiune contraproductivă. Negocierile ar fi dificile și după aceea aplicarea de asemenea. Aș termina într-o notă mai pozitivă însă. Considerăm că analiza de impact a adus o serie de elemente pozitive în prim plan și aș menționa doar două. În primul și în primul rând, Uh, conceptul acesta de agenții de reglementare. Aceasta este o evoluție prin care a trecut Uniunea Europeană în ultimii ani. Avem vreo 30 de agenții de genul acesta. Unele dintre ele au niște competențe foarte largi, dar uh, arhitectura instituțională a acestor agenții uh, garantează independența lor, le garantează o personalitate juridică clară. Unele uh, dispoziții, precum accesul la uh, la informații, la documente, nu se aplică neapărat acestor uh, agenții decât pe bază voluntară. Prin urmare, iată, sondajul ne-a arătat că uh, aspectul acesta ar trebui să fie reformat. Un alt element interesant este digitalizarea. E clar că lucrurile se schimbă, la nivel administrativ, interacțiunile cu cetățenii devin altele, în următoarele zile vom lansa un portal uh, pentru o mai bună uh, legiferare. Iată, pe acest, sau folosind acest instrument, cetățenii și companiile pot să-și da cu părerea încă de la începutul uh, procesului legislativ și considerăm că genul acesta de interacțiuni va fi absolut esențial pe viitor. Deci, iată, din punctul acesta de vedere, suntem de acord cu rezultatele analizei de impact. Vă mulțumesc, domnule președinte. Okay. Thank you very much, sir. Also... Vă mulțumim foarte mult pentru observații. Avem acum cam 15 minute pentru întrebări și răspunsuri. Pot să întreb întâi membrii dacă au întrebări? Domnul Aghev. Vă mulțumesc, domnule președinte. Deja la doi ani după raportul nostru, tot nu vedem un rezultat specific referitor la propunerea noastră de adoptare a unui regulament care să instituie norme comune pentru administrația europeană. Rezultatele consultării publice ale Parlamentului European cu privire la uh, legislația Uniunii Europene privind administrația eficientă au identificat clar mm, fragmentarea normelor și procedurilor administrative. Um, aceste diferențe administrative, procedurile lungi, dificultăți în aflarea informațiilor, calitatea proastă a răspunsurilor. Iată doar câteva dintre chestiunile care trebuie să fie rezolvate. În contextul regulamentului actual foarte complex de proceduri administrative și având în vedere amploarea problemei, noi, cei de la Parlamentul European, Parlamentul uh, Ambusul European și Comunitatea Universitarilor am făcut apel de nenumărate ori să fie legislație europeană privind uh, procedurile administrative și soluția a reieșit clar în uh, consultarea publică organizată de Parlamentul European și în evaluarea de impact. Aceasta este propunerea de regulament pe care am sugerat-o acum doi ani. Aceasta ar umple lacunele din legislație și aceasta ar deveni mai ușor de înțeles pentru cetățeni, ceea ce ar spori uh, transparența procesului uh, administrativ și eficiența administrației uh, europene. Aș avea o întrebare pentru profesorul Hoffman. Dumneavoastră considerați că este un moment propice pentru Uh, din punct de vedere politic pentru a face o astfel de propunere? Domnul Le Breton. Vă mulțumesc, domnule președinte. Subiectul nostru de astăzi este mm, pasionant. Realizarea unui cod privind procedura administrativă, cu atât mai pasionant cu cât ne preocupă deja de 2 ani. Mie mi se pare că lucrurile mm, evoluează destul de puțin, sunt acum două tabere, pe de o parte, cei care vor uh, crearea unui astfel de cod uh, și aici avem majoritatea acestei uh, comisii, avem și um, um, raportul dumneavoastră și munca doamnei Hautala, cred că este și părerea doamnei ombudsman, doamna O'Reilly, și este și părerea mai multor experți care au venit astăzi și când vedem astfel de poziții, ne dăm seama că mai sunt și alte tabere unde um, este și Comisia Europeană, în care spune că diversitatea serviciilor e de așa natură că, până la urmă, nu trebuie să atinge nimic. Nu o să facem progrese. Uh, îmi pare rău pentru că mizele sunt uh, importante. E adevărat că Uniunea Europeană este acuzată că este un monstru uh, birocratic și eu uh, Um, mă confrunt cu această acuzație, dar nu e neapărat nefondată această acuzație. Și e clar că vrem să legiferăm mai bine, dar suntem foarte departe de a administra și mai bine. Și îmi dau seama că nu prea suntem în stare să facem progrese în ciuda eforturilor noastre. Uh, dacă nu mă înșel, domnul Hubert Legal a făcut o sugestie acum ceva vreme. Era consilier de stat în Franța, lucra pentru Consiliul la vremea respectivă, care ne-a recomandat la o altă audiere publică să încercăm să lucrăm pe secțiuni, să nu facem neapărat un cod așa de ambițios, pentru că la prima lectură, prima oară, putea să lase deoparte tot ce ținea de Uh, actul administrativ care era destul de greu de, definit și să ne concentrăm mai degrabă eforturile pe procedura administrativă în sens um, strict. Acum uh, întreb uh, experții noștri, având în vedere ce dificultăți avem noi să convingem Comisia, ce preconizează ca să putem să facem progrese totuși? Mulțumesc foarte mult! Aș avea și eu mai multe întrebări pentru domnule Ardini, dar am să adresez una singură. La începutul intervenției dumneavoastră, ați vorbit despre probleme în aplicarea uh, folosirii celor 24 de limbi oficiale ale Uniunii. Ori am înțeles eu greșit? Văd că și doamna Delvă vrea să adreseze o întrebare. Am o întrebare foarte scurtă pentru comisie. Am înțeles că nu vor să se atingă de nimic, nu vor să schimbe nimic. Asta e foarte clar, în ciuda faptului că toți eurodeputații și experții au spus că ar fi necesar. Dar dacă înțeleg corect ce ne spune comisia, este ne spun că se vede o nevoie de măsuri cu privire la agenții. Dar dacă vor să existe un regulament sau orientări coerente, trebuie, cu privire la agenții, tot trebuie să hotărască niște principii generale și atunci de ce să nu le aplice și celorlalte administrații mai vechi. Nu înțeleg de ce vor să facă această diferențiere, să aibă un regulament sau orientări pentru agenții, dar să nu se atingă de restul uh, reglementărilor administrative. One more question to Mr. Hudik. Uh... O altă întrebare pentru domnul Hudik. Aveți o întrebare sau vreți să comentați? Comment, if I may. Okay. So, to maybe... debate. Vreau să comentez. And we have uh, answers to the, to the questions of the members and... Haideți întâi să răspundem întrebărilor membrilor și apoi vă dau cuvântul. Yes, obviously. Sir, you have been explicitly asked a question. Well, thank you very much. Ați fost uh, întrebată anume. Prima întrebare era cu privire la momentul propice din punct de vedere politic, care începe să se construiască și Parlamentul contribuie mult în acest sens. Domnul uh, Hudic spunea că există un moment și pe partea cealaltă, că există o lipsă de încredere, o lipsă a vizibilității normelor privind bună administrare prin perpetuarea diversității, care nu este legitimă. Oamenii nu știu care le sunt drepturile în diferite domenii de politici, așa că eu cred că acest <laughs> moment politic uh, se îndreaptă în direcția cea bună și de aceea uh, E nevoie să propună Comisia acest regulament privind procedurile administrative, așa cum a solicitat Parlamentul. Comisia n-a spus până acum nimic uh, despre temeiul juridic din tratat. Uh, să vorbească despre nevoia de a regrupa niște norme astfel încât să fie aliniate cu Lisabona. De exemplu, regulamentul privind accesul la documente din 2001 dar faptul că tratatul de la Lisabona cere în mod explicit reglementări cu privire la procedura administrativă nu se menționează. Este interesant să spui că regulamentul din 2001 reprezintă un exemplu de cât de complexe sunt lucrurile. Acest lucru se ascunde în, fapt, în spatele faptului că însăși Comisia nu prea a avut mare succes cu propunerea sa pentru că încerca să reducă dreptul de acces la documente în propunerea sa cu privire la 1049 din 2001 și de aceea Parlamentul n-a vrut să meargă pe linia aceasta a reducerii drepturilor. Deci eu nu cred că Comisia poate să spună că acesta este un exemplu de cum să nu se facă lucrurile pentru că sunt complexe. Și uh, sunt de acord uh, cu faptul că doamna Delvo spunea că această agentificare reprezintă uh, un exemplu concret de motiv pentru care tocmai avem nevoie de norme armonizate. Agențiile care au fost uh, uh, create în ultimii 15 ani sunt implicate în diferite proceduri, directe sau indirecte, și așa că ar fi nevoie de, ar fi chiar laudabile niște norme comune. Când aud uh, Comisia creează false dihotomii. Comisia spune nu înțelegem dacă ar fi o opțiune armonizarea uh, maximă sau standarde minime. Dar eu aș dori Comisia să se uite la propunerea Parlamentului European uh, în textul din 2016. Nu face nicio armonizare nici de plină, nici minimă, ci folosește o regulă din oficiu. Este o mm, situație destul de diferită, care nu e așa de greu uh, într-un context de interacțiune între uh, normele generale și cele specifice politicilor. Le poți implementa pe amândouă și deja poți să faci un progres. Și în acest sens trebuie să spun că trimiterea la digitalizare și la chestiune de mai bună reglementare uh, reprezintă tot uh, un comentariu interesant din partea Comisiei. Știm ce înseamnă mai bună reglementare. Comisia a venit cu 400 de pagini de soft law cu privire la reglementare. Cred că sunt printre puținii oameni din lume care a citit aceste 400 de pagini, nu chiar fiecare cuvânt, dar clar le-am am uitat pe ele și unul dintre motivele pentru care rețeaua de cercetare pe dreptul uh, administrativ european pe care am fondat acum câțiva ani și care a influențat o parte din dezbatere a pledat pentru un uh, cod model, pentru că dacă vă uitați la programul de mai bună uh, Uh, reglementare de tip soft law, acesta se poate concretiza în niște articole bine formulate, pentru că atunci când Comisia uh, digitalizează portalele de mai bună legiferare și permite contribuții de la cercetători fără să le spună cetățenilor la ce va fi folosită această contribuție și ce drepturi au ei dacă contribuția lor a fost pur și simplu lăsată deoparte pentru că Comisia n-a avut chef să uite pe ea, atunci apare clar o divergență, o lacună și prin propunerea aceasta cu soft law, dar fără să propună legislație corespunzătoare în acest sens, Tocmai asta face Comisia, pierde mult din potențialul pe care l-am avea printr-un act privind procedura administrativă. Și nu spun asta în calitate politician, ci din, în calitate de observator extern din domeniul academic um, care examinează uh, drepturile procedurale, transparența și deschiderea acestora. Mulțumesc! Cum nu avem decât 10 minute la dispoziție, Uh, s-ar putea ca fiecare dintre vorbitori să se limiteze la un minut în comentariile lor. Îmi cer scuze că sunt așa de strict cu uh, timpul de intervenție, dar așa funcționează. Doamnă ombudsman, vreți să interveniți? Mulțumesc, domnule președinte. trebuie să pornim de la ideea că și Parlamentul și Comisia doresc o administrație eficientă și eficace, interesantă pentru cetățeni, din toate motivele care au fost subliniate aici. Orice cetățean care nu cunoaște dreptul administrativ și își face doar așa o uh, impresie generală despre ceea ce înseamnă să fie uh, tratat echitabil, să se rezolve repede problemele sale, poate să intervină și cred că a fost foarte interesantă prezentarea experților, evaluarea de impact și când l-am ascultat pe Leardini, cred că uh, oamenii au fost un pic uh, uh, perturbați, că sunt multe lucruri care pot fi examinate și că uh, această dezbatere ar putea să fie derutantă. Uh, și tocmai de aceea Parlamentul și Comisia trebuie să lămurească această confuzie. Ar fi păcat să se ajungă la un blocaj și să pierdem acest moment propice în această dezbatere importantă pentru că Comisia creează tot felul de um, obstacole în calea uh, ceea ce vrea Parlamentul. Cred că trebuie să găsim o modalitate uh, de comunicare între cele două instituții care să trateze uh, concret preocupările comisiei, încât oamenii să stea liniștiți că nu e vorba de un blocaj ideologic care uh, blochează progresul și că până la urmă trebuie să se facă asta în interesul cetățenilor și în plină cunoștință de cauză. Mulțumesc, domnule Hudic. Vă mulțumesc foarte mult. Cred că acestea sunt cuvinte foarte înțelepte și încurajez uh, o astfel de abordare, dacă se poate. Sunt un pic preocupat că dacă Comisia a hotărât să păstreze status quo cu orice preț, mă întreb câtă vreme poate să păstreze această opinie, pentru că evenimentele din jurul nostru nu sunt deloc în acest uh, uh asentiment. Noi trebuie să fim în avangardă, cum spunea domnul uh, vicepreședinte mai devreme. Dar cum ajungi în uh, avangardă? Te uiți la bunele practici din țări, la ce poate Comisia să primească de la Parlament? Oare chiar e nevoie să fie așa de complex? Că până la urmă nu sunt așa de multe articole care se propun. Nu cred că e așa de complex încât să nu poată fi tratat, dar asta presupune o dorință, o disponibilitate de îmbunătățire și cred că acesta este punctul de plecare esențial pentru orice schimbare. Întâi să se accepte că sunt lucruri care pot fi îmbunătățite și apoi să se dezbată despre cum să se facă și cred că acesta ar putea să fie rezultatul discuției de astăzi, o, un stimulent către un astfel de proces care să demareze. Cred că ar fi uh, un, uh, un, un moment de cotitură acesta. Mulțumesc, un profesor Renda. Vă mulțumesc foarte mult, câteva observații pe scurt. Majoritatea carierei mele mi-am dedicat-o mai bune legiferări și administrații în mai multe state, în mai multe sisteme juridice din lume. Și există un set de indicatori care este corelat cu performanța economică, inclusiv performanța, peste tot în lume. Și o corelare foarte bună este calitatea instituțiilor și administrației. Mai mult decât uh, uh, birocrație, cât de ușor faci afaceri și așa mai departe, indicatori la care vă puteți gândi, care par mai evidenți. Uniunea Europeană este lider în acest acest domeniu, dacă când se uită în afară. Am colectat documente nu doar pentru acest studiu, dar pe durata întregii mele cariere, declarații în care Comisia Europeană, în colaborare cu OCDE, de exemplu, pleda pentru adoptarea unui singur uh, singure legislații pentru procedura administrativă, de exemplu, în uh, statele din uh, Europa de Est sau în alte părți ale lumii. Deci să nu aplice acest lucru și în Europeană. Înțeleg că e Deci, dificil și îmi dau seama și că în Europeană face multe lucruri diferite, ceea ce duce la greutăți uneori, însă nu e ca și cum statele membre fac un singur lucru cu administrațiilor. Și așa cum spunea și domnul profesor Hoffman, majoritatea statelor membre au parcurs deja acest proces fără să aibă mari probleme, uh, cum ar fi, nu știu, abuzuri de litigi și mai departe. Doamna vă poate își aduce aminte că acum două săptămâni am venit aici la Parlament și am vorbit despre propunerea Comisiei Europene de a obliga platformele online să înceapă să trateze mai bine plângerile de ce ombudsmanul european trebuie să se lupte cu uh, instituții europene pentru a avea un mecanism de tratare a plângerilor, când tocmai că, uh, când altora le cerem să răspundă mai bine utilizatorilor. Două observații de final uh, cu privire la această segregare pe agenții. Adevărat că multe probleme ies la suprafață pentru că există această fragmentare, dar există și o fragmentare instituțională dar am constatat că majoritatea plângerilor către Ombudsmanul European încă se referă la practicile Comisiei Europene, 60% aproximativ. Deci problema e acolo, nu e vorba de faptul că Comisia este complet străină de astfel de dezbateri. Referitor la digitalizare, DG Digit de la Comisie încearcă să facă blocuri în diferite instituții pentru a face un streamlining al procedurilor, iar acest lucru necesită o simplificare a principiilor de bază și a drepturilor în întreaga administrație a instituției, agenții, instituții, organe. Și, în sfârșit, în evaluarea noastră de impact, nu există niște opțiuni exotice. Acestea sunt foarte conservatoare, minimaliste și cred că în acest moment ar trebui să ajungem la un acord uh, Bun, s-ar putea să vină și alte opțiuni mai ambițioase care să facă obiectul unor dezbateri, dar aceste opțiuni uh, minimaliste cred că um, sunt uh, fondate pe dovezi foarte uh, clare. Domnul Timmermans a spus că nu e vorba de niciun tabu aici și cred că trebuie să facem um, și niște pa pași înainte și dincolo de absența taburilor să vedem și o rază de speranță. Please. Okay. Vă rog, aveți ceva important de spus? Vă rog să o faceți, însă pe scurt. Avem nevoie de gândire inovatoare. Nu putem să rămânem unde ne aflăm. Consultările publice au arătat, în mod repetat, că avem probleme, deci în momentul de față e cazul să trecem la soluții. Așa cum au spus-o și colegii mei, complexitatea în sine nu este un motiv uh, să nu abordăm soluțiile în numele cetățenilor. Ceea ce am uh, uh, citit trebuie să mergem mai departe, să găsim soluții. Vreau să spun, Comisia nu poate să arate cu degetul mereu statele membre. Avem noi uh, ghiduri și ale administrației publice care să ajute uh, statele membre. Trebuie să uh, lăsăm cetățenii să se adreseze instituțiilor publice și trebuie să luăm lucrurile în serios. Dacă Comisia dorește să mai intervină un minut. Da, să confirm ceea ce primul vicepreședinte a spus. Suntem interesați să continuăm această discuție. Am aflat multe lucruri în această după-amiază. Ne interesează studiul de impact. O să studiem uh, uh, toate argumentele tehnice, practice, economice și suntem uh, dispuși să cooperăm. Doamna Hautala, mulțumesc foarte mult. În primul rând, sunt uh, recunoscătoare uh, Serviciului de Documentare și Cercetare al Parlamentului EPRS că au contribuit la acest proiect atât de bine. Sigur, nu primești uh, nu am primit atâtea răspunsuri pe câte am fi primit acum când comisia a uh, încurajat să vă facem. Ve ați primi milioane de răspunsuri, însă totuși este adevărat uh, ceea ce a spus ombudsmanul. Fără principii uh, scrise care să guverneze administrațiile, cetățenii nu vor cunoaște niciodată care le sunt uh, drepturile. Uh, o să trec la etapa următoare și sunt recunoscătoare lui Emily O'Reilly, care a sugerat că poate este timpul să stăm la uh, masa negocierilor, să discutăm cu Comisia în legătură cu toate aceste probleme care au primit un răspuns parțial în această după-amiază. Este Uh, timpul să pregătim deja programul uh, următoarei comisiei. Uh, Finlanda va fi la președinția Uniunii Europene în al doilea semestru și Finlanda are îndatorirea să ducă mai departe această activitate și referirea Uh, pe care a făcut-o uh, Dirk um, la Suedia este relevantă și pentru Finlanda. Uh, faptul că avem un set de reguli progresive în ceea ce privește accesul la documente din 1766 a contribuit la dezvoltarea unei economii competitive în aceste țări îi mulțumesc profesorului Renda pentru că a făcut această paralelă, spunând că uh, competitivitatea, dezvoltarea economică sunt uh, legate de uh, niște instituții puternice. Procedura administrativă este o cheie, un liant. Deci este timpul să trecem la etapa următoare și așa cum a spus-o primul vicepreședinte al uh, Comisiei, căruia îi mulțumim că a venit uh, aici, uh, putem să începem să interacționăm mai mult. Vreau să mulțumesc tuturor uh, vorbitorilor care au fost prezenți în rândul nostru astăzi, de asemenea și comisiei, doamnei O'Reilly și primului vicepreședinte al Comisiei Europene, domnul Timmermans. Mulțumesc pentru această audiere uh, productivă. Cred că este un pas înainte uh, în direcția cea bună. Mulțumesc! Dear colleagues, we continue by... Dragi colegi, continuăm cu punctul 29. Vreau să o salut pe doamna Elżbieta Biencovska, comisar pentru piața internă, industrie, antreprenoriat și uh, IMM-uri. V-am invitat cu niște luni în urmă pentru schimbul de opinii anual în contextul dialogului structurat cu comisia noastră și suntem încântați uh, să avem posibilitatea să discutăm cu dumneavoastră astăzi. Pe noiembrie 29 2017 uh, Comisia a prezentat un uh, pachet uh, de proprietate intelectuală, inclusiv uh, o ghid în ceea ce privește aplicarea directivei privind uh, drepturile de proprietate intelectuală. Nu am putut să discutăm până acum acest pachet cu dumneavoastră. Pe 28 mai, Comisia a adoptat o altă inițiativă în ceea ce privește certificatul de protecție suplimentară pentru produsele medicale poate că vreți să uh, prezentați punctul noastră de vedere și să discutăm și alte teme de interes uh, pentru comisia noastră. Vă sugerez, prin urmare, doamnă comisar, să luați cuvântul uh, circa 15 minute, după care vom Uh, da cuvântul uh, membrilor comisiei jurii care pot să adreseze întrebări uh, sau comentarii. În funcție de lista de vorbitori vom avea două runde de întrebări și răspunsuri. Aveți cuvântul. Domnule președinte, onorați membrii, mă bucur că am ocazia să vă actualizez informațiile uh, cu, la, cu privire la activitatea Comisiei privind dosarele proprietate intelectuală, precum și alte chestiuni care sunt de interes pentru dumneavoastră. O să încep prin a uh, reaminti uh, două cifre. Sectoarele uh, cu uh, problema de uh, proprietate intelectuală reprezintă 6 uh, trilioane din PIB-ul anual al UE. Ele generează aproape 2 din 5 locuri de muncă și contribuie cu 90% la exporturile Uniunii Europene. Uh, s-au uh, obținut titluri unitare pentru mărci uh, și desene și pentru brevete de asemenea, reguli privind protecția secretelor de serviciu, reguli pentru aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală. Am uh, încheiat uh, cu succes reforma uh, mărcii și comerciale. Uniunea Europeană este un actor care impune standarde pe plan uh, global. Am anunțat un număr de noi inițiative uh, ca parte a inițiativei privind startup-urile, o strategie uh, privind proprietatea intelectuală pentru IMM-uri. În noiembrie, așa cum a spus-o președintele, am venit cu pachetul proprietatea intelectuală, cu aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală și brevete esențiale și, uh, de asemenea, am venit cu o propunere pentru uh, o derogare de producție SPC. Potrivit unui studiu recent, uh, bunurile contrafăcute și piratate reprezintă 2,5% din comerțul global 5% din uh, toate importurile în Uniunea Europeană sunt uh, bunuri uh, contrafăcute sau piratate. Deci știm că este o problemă foarte mare în Europa și în restul lumii, dar mai degrabă de a avea o abordare legislativă care ar presupune un timp mai lung, am dat linii de îndrumare care clarifică Uh, dispozițiile directivei din 2004 privind uh, uh, aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală. Ne asigurăm că există mecanisme de atac pentru a combate încălcările drepturilor de proprietate intelectuală și contăm pe Parlament și pe susținerea sa. În paralel cu suportul Uh, biroului pentru Brevete și Proprietatea Intelectuală uh, lucrăm împreună cu uh, actorii din industrie, platforme și titularii de drepturi pentru a dezvolta inițiative care să abordeze încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală. Pe 25 iunie am semnat un nou memorandum de înțelegere în ceea ce privește publicitatea online. Uh, scopul este de a preveni uh, ca uh, publicitatea să aibă loc pe site-uri și pe dispozitive mobile, încălcând drepturile de proprietate intelectuală. În noiembrie 2017 am oferit îndrumare și recomandări pentru un sistem echilibrat, eficient de SP, brevete standard esențiale. Astăzi, uh, problema uh, uh, eliberării de licențe este un blocaj. Titularii de brevete și cei care pun în aplicare sunt, din punctul nostru de vedere, veniți să ajungă la o înțelegere comună prin negocieri Uh, de la caz la caz. Uh, deci le cerem să acționeze cu bună credință pentru că avem uh, nevoie de o piață. Uniunea Europeană este prima jurisdicție care dă îndrumare pe această chestiune și aduce claritate. Este important pentru internetul lucrurilor în Europa, Uh, mașinile uh, fără șofer. Acest lucru este important în viitorul apropiat. Pentru operaționalizarea principiilor, creăm un grup de expert care va îmbunătăți evaluarea și eliberarea de licențe și uh, instituim un sistem de verificări care să existe mai multă claritate Scopul este să ne asigurăm că o întreagă industrie poate să folosească tehnologiile protejate de drepturi de autor în termeni echitabili. O să trec acum la alte subiecte importante, eh, SPC-urile. Parlamentul, în mod repetat, în ultimii ani a cerut Comisiei să vină cu o propunere pentru a introduce o derogare de producție pentru SPC-uri Uh, am făcut și noi acest lucru uh, în strategia privind piața unică pe 28 mai. Considerăm că această derogare țintită SPC pentru export exclusiv uh, va ajuta biosimilarele și genericele să concureze pe terțe piețe companiile noastre vor avea o poziție mai bună pentru uh, a intra uh, pe piață din prima zi. Încercăm să, uh, să eliminăm orice obstacol. Piața farmacologică se schimbă, sunt segmente Uh, generice și biosimilare, care reprezintă 80% până în 2020 și 28% din vânzările globale. Însă astăzi uh, cadrul legislativ nu permite acestor uh, generice și biosimilare din Uniunea Europeană să concureze pe piața de export pe bază egale cu companii care nu sunt din Uniunea Europeană. Este o situație paradoxală, mai ales când Uh, ne așteptăm uh, ca până în 2020 multe medicamente să uh, nu mai fie apărate de brevet, deschizând o piață de 95 de miliarde de euro în toată lumea. Deci ne confruntăm cu această întrebare. Cine va beneficia de la noile oportunități de piață? Vrem să ne asigurăm că uh, Uh, genericele și biosimilarele din Uniunea Europeană sunt uh, în poziția de a concura uh, în termen echitabil. Dacă nu facem acest lucru, riscăm să sporim delocalizarea, pierderea de oportunități de export și de competitivitate a industriei farmacologice și pierderea de locuri de muncă. Am ascultat foarte atent toate vocile, toate îngrijorările și așteptările și pe această bază propunem sau am propus o, o exceptare uh, sub forma unui, unei derogări de uh, producție. Nu schimbăm esența sau uh, uh protecția Uh, drepturilor de proprietate intelectuală a uh, produselor farmaceutice. Vrem să protejăm uh, SPR-ul și drepturile de proprietate intelectuală. Comisia promovează acest cadru SPC în toate negocierile comerciale și nu avem intenția să îl slăbim protecția IPR în Europa este cea mai puternică din lume și va rămâne astfel cu această propunere. Propunerea uh, introduce dreptul de a uh, produce medicamente în Europa cu singurul scop de a le exporta pe terțe piețe, acolo unde protecția nu mai există. Acesta va uh, spori investițiile până la 25.000 de mii uh, de uh, noi locuri de muncă care ar putea să fie generate în uh, Uniunea Europeană și cu câștiguri la export în jur de un miliard. Va fi în beneficiul multor companii IMM-uri va fi și în beneficiul bugetului pentru sănătate al statelor membre. Această Uh, propunere va reafirma poziția Europei ca un uh, hub. Dați-mi voie să fiu clară. Această propunere nu se referă la reformularea altor legi în detrimentul uh, uh producătorilor inițial de medicamente. Vor fi garanții referitoare la uh, Uh, notificare, etichetare și due diligence. Acest lucru va aduce mai multă transparență pe piață, cine produce ce anume și în ce scop. Asta uh, va uh, duce la o evitare a riscurilor pe piața europeană a produselor care sunt protejate de dreptul de proprietate intelectuală. Trebuie ca această propunere să fie adoptată rapid în interesul ambelor uh, părți din sector și aici sper că pot să contez pe uh, Parlamentul European, pe Comisia dumneavoastră pentru acest lucru a fost discutat uh, la Consiliu zilele trecute și din câte am auzit, există o susținere largă din toate părțile Europei. De asemenea, președinția va promova această propunere. Vreau să spun câteva cuvinte în încheiere și în legătură cu uh, instrumentul uh, de informare pentru piața unică, pentru că poate să fie relevant pentru comisia dumneavoastră, se bazează pe o experiență îndelungată în politica în domeniul concurenței, ajutorul de stat, eludarea fiscală, permisând comisiei să facă cereri țintite de informare. Noi uh, ca și comisie, eu ca și comisar am văzut că un astfel de instrument este necesar. De pildă, uh, în scandalul Dieselgate, uh, calitatea dublă uh, a alimentelor, regulamentul financiar, achizițiile publice, geoblocarea și alte chestiuni. Este foarte important să știm că accesul la timp, la date fiabile este, este extrem de Uh, mare ajutor. Uh, am avut uh, o abordare foarte prudentă pentru a veni în întâmpinarea preocupărilor legate de confidențialitate, sistemul de sancțiuni. Asta a fost precedată de o analiză solidă a temeiului juridic. Știu că sunt păreri diferite, mai ales în ceea ce privește articolul 114, temeiul juridic al pieței unice, dar uh, dați-mi voie să subliniez încă o dată. Acest instrument a fost propus pentru că piața unică poate să dea rezultate numai dacă, aplică, uh, dacă este aplicată corect uh, în toată Uniunea Europeană legislația pertinentă. Avem nevoie de Parlamentul European să participe la această discuție. Articolul 114 garantează participarea Parlamentului în procedura legislativă, însă, din păcate, din câte știu, în alte comisii, Comisia IMCO, de pildă, există propunerea uh, de a avea un alt uh, temei juridic care exclude Parlamentul uh, din toată discuția, deci să devină observator mi s-a spus asta de către raportorul din Comisia IMCO, sunt uh, cât se poate de directă și încearcă, încerc să prezint lucrurile în lumina cea mai bună, să cred că fără Parlament uh, nu putem să abordăm un asemenea dosar privind piața unică. Vă mulțumesc. Madam, for your work. Vă mulțumesc. And now we have the possibility. Mulțumesc, doamnă. acum le dăm uh, invita- uh, colegilor posibilitatea de a adresa întrebări. Domnul Fos. Ähm, Frau Kommissarin, für Ihre... Vă mulțumesc, doamnă comisar. Vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră. Am uh, două întrebări legate de SPC, aceste certificate suplimentare de protecție. Uh, dacă am intrat în detaliu, bineînțeles, numărul de întrebări al crește. Dar am senzația, după cum a constatat și serviciul juridic, că prin modificarea sistemului, drepturile sunt restrânse și există posibilitatea uh, deposedării fără despăgubire. În acest sens, aș vrea să vă întreb dacă n-ați putea să ne, dea mai, să ne dați mai multe Uh, informații legate de această posibilitate, în ce măsură considerați că riscul acesta este posibil. În al doilea rând, vreau să vă întreb care sunt uh, liniile roșii pe care le întrevedeți dumneavoastră în procesul decizional. Și uh, pornind de la răspunsul la, răspunsul la această întrebare, va trebui Oare să schimbăm uh, acordurile comerciale, cel puțin pe cele vechi, uh, să schimbăm structura celor noi? Acestea sunt întrebările esențiale pentru mine. Mulțumesc! Surprisingly, for the moment, I do not have any... În mod cu totul și cu totul surprinzător, nu există alte solicitări, cel puțin pentru un moment, de luarea cuvântului. Prin urmare, doamnă comisar, sunteți dispusă să răspundeți la întrebări? După cum spuneam înainte, nu limităm drepturile existente. Derogările se referă doar la SPC-urile neacordate încă. Într-adevăr, au existat uh, controverse legate de acordurile de liber schimb, dar am constatat că această măsură respectă întru totul acordurile de liber schimb în vigoare. Am discutat cu serviciile abilitate și cu comisarul Verstagen, de asemenea, bineînțeles. Uh, mi se precizează că uh, sunt neafectate atât acordurile de liber schimb deja în vigoare, cât și viitoarele acorduri de liber schimb, viitoarele, eventualele acorduri de liber schimb. Deci nu există nicio controversă din punctul acesta de vedere. Mr. Foss. Domnul Fos, vă întrebam uh, care sunt liniile roșii din uh, perspectiva dumneavoastră în procesul acesta de legiferare care ar trebui să fie, din perspectiva dumneavoastră, liniile uh, roșii stabilite pe parcursul procesului. E clar, e clar că până la finele anului nu vom încheia discuțiile, dar ne-am dorit ca dosarul să fie finalizat uh, cândva în, în, în, april, în uh, februarie, martie. Și tocmai de aceea vă întreb, ne puteți oare indica încă de pe acum liniile roșii existente în acest proces uh, legislativ? Trebuie să recunosc că nu, nu întrevăd linii uh, roșii clare. Important este însă să începem procesul. La nivel de Consiliu, discuțiile au fost uh, pozitive, n-au existat uh, controverse. De fapt, voi <laughs> devoalua o informație importantă și anume un singur stat membru a avut probleme cu această propunere. Deci, important este mai întâi de toate să demarăm procesul. cred că propunerea Comisiei este una echilibrată, ține cont de interesele tuturor părților implicate. Nu aș vedea puncte controversate. Avem niște analize solide care au stat la baza propunerii. Ne-au luat uh, sau analizele acestea au durat ceva vreme. De asemenea, propunerea s-a cristalizat pe parcursul uh, Uh, unui timp relativ îndelungat. Uh, deci, uh, din punctul nostru de vedere, nu cred că există neapărat linii roșii, ci important este să discutăm cât mai repede cu putință. Singura, singura linie roșie ar, ar putea să fie echilibru Uh, propunerii, pentru că e clar că o propunere nu îi uh, satisface pe toți cei implicat, implicați, dar mă rog, așa e viața. Domnul Siefka. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi porni uh, de la întrebarea prietenului Axel și voi adresa următoarea întrebare. Bineînțeles, limitele pot să fie de natură economică, dar aceste elemente nu sunt uh, singurele importante. Din punctul meu de vedere și securitatea este esențială. Deci, dacă ne modificăm uh, uh, legislația astfel încât să acceptăm SPC-urile, și dacă IMM-urile ar prefera genul acesta de certificare, atunci, IMM-urile de pe piața europeană, atunci ar trebui să ne asigurăm că piața farmaceutică europeană este protejată. Eu îmi dau seama că marile companii farmaceutice au motivele lor, motive care le determină să se, teme, să se teamă de schimbări, dar companiile acestea pot uh, construi până la urmă fabrici în afara Uniunii Europene, uh, fabrici în care să producă acele medicamente ca, uh, pe care au dreptul să le producă după expirarea brevetului. Dar să nu uităm de IMM-urile care devin din ce în ce mai active pe piața aceasta și mă gândesc la IMM-uri europene. Deci nu trebuie să, uh, să uităm aceste IMM-uri deci trebuie să ne asigurăm că și IMM-urile acestea sunt uh, protejate. Deci sunt într totul de acord cu uh, Axel. Trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru ca până la finele mandatului legislativ să finalizăm acest, uh, acest uh, dosar. Vă mulțumesc. Voi, voi răspunde în engleză, dacă îmi permiteți. Uh, intervenția n-a fost o, n-a conținut neapărat o întrebare, dar vreau să clarific uh, lucrurile. Noi zicem că propunerea noastră e echilibrată pentru că este în beneficiul tuturor. Bineînțeles, nu ne dorim ca uh, acele companii inovatoare care și-au sediul în Europa să dispară. Uh, aceasta este o prioritate pentru noi, dar considerăm că propunerea aceasta este bine echilibrată, bine uh, calibrată și, într-adevăr, această propunere ar putea crește uh, concurența de pe piețele terțe pentru unele companii europene, dar uh, uh companiile care produc generice ar avea doar de câștigat. Deci, din punctul nostru de vedere, iată, vorbim despre beneficii pentru ambele sau pentru toate părțile interesate. Acum, bine, nici una dintre companiile farmaceutice vizate nu sunt neapărat uh, entuziasmate uh, de aceste propuneri. Dar uh, cu toate astea, noi considerăm că aceste măsuri noi vor duce la creșterea profitului uh, pentru sector cu un miliard de euro și mai mult decât atât la crearea sute și sute și sute de locuri de muncă foarte calificate în acest sector. Domnul Fos mai are o întrebare. Vroiam să vă aduc aminte de problema aceasta de posedării, a exproprierii. Uh, există sau nu riscul acestei depos- uh, deposedări? Ce spun serviciile juridice? I mean, we think that this risk just doesn't exist. Noi considerăm că riscul acesta nu există. Sau că propunerea noastră nu generează un asemenea risc. Nu există niciun fel de exproprieri în propunerea noastră, deci nu există niciun pericol de pierdere a protecției. Okay. If there are no other Bine, dacă nu mai există alte întrebări, dați-mi voie să-i mulțumesc doamnei comisar pentru pre prezența la ședința noastră de astăzi. Vă mulțumesc, domnule președinte, mă pregătisem pentru o discuție mai lungă. Dar, uh, oricum, vă rog să, vă, să mai reflectați la propunerea noastră, propunerea Smith. Uh, ar fi păcat ca Parlamentul să nu fie de, de, de partea noastră. Mulțumesc. Thank you. Thank you. So we are finishing? No, not yet. Not yet, not yet. No. Thank you very much.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 Putem trece acum la punctul 27, analizarea raportului, proiectului de raport cu privire la avertizorii de integritate. Îi dăm cuvântul doamnei raportor, doamnei Rozier. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi de toate vreau să vă spun că sunt încântată de faptul că avem o propunere legislativă pe tema aceasta și că mă ocup de acest raport. Vorbim aici despre avertizorii de integritate, despre protecția acordată a acestora. Am tot luptat pentru acest act legislativ atât personal cât și la nivel de Parlament European, uh, știm prea bine cu uh, ce anume s-au confruntat unii dintre uh, lansatorii aceștia de la alertă. Deci mă bucur foarte mult că, iată, discutăm acum despre o propunere legislativă cu privire la cadrul aplicabil acestor avertizori de integritate. Propunerea Comisiei este încurajatoare, În propunerea mea de raport, cu toate acestea, vin cu o serie de propuneri de modificare de text. Încerc să țin cont, cont sau să impun conceptul de alertă etică în acest context gândindu-mă atât la dreptul la informare, cât și la libertatea de eh, expresie, cât și la protecția care trebuie să fie acordată acestor eh, avertizori de integritate. Există mai multe elemente ale acestui proiect de raport. În primul și în primul rând, câmpul de, sau domeniul de aplicare. Ideea ar fi aceea de a se asigura eficiența maximă a acestui act legislativ în, pe un domeniu de aplicare cât mai larg cu putință. În acest context, trebuie să subliniem încă o dată atitudinea pozitivă a Comisiei Europene, care vine cu un câmp de, sau domeniu de aplicare larg și origion, orizontal. Deci apreciem această logică dar rămâne în continuare o preocupare care este în centrul propunerii și care a fost semnalată în cursul discuției. Important este să nu limităm câmpul de aplicare, domeniul de aplicare la avertizările asupra unor acte ilegale, ci domeniul de aplicare ar trebui să se extindă și asupra subiectelor de interes general. Da, spre exemplu, în uh, contextul LuxLeaks uh, vorbeam mai degrabă despre o, o încălcare a ordinii uh, publice, nu știu, mai degrabă decât o infracțiune. Sau, deci ne-am dat seama că acest scandal se referea mai degrabă la ordinea publică decât la infracțiuni. Și după aceea, bineînțeles, trebuie să ținem cont de drepturile fundamentale, de drepturile omului. E clar că o act, un act legislativ pe tema aceasta trebuie să țină cont de cadrul legislativ privind drepturile fundamentale. După aceea, E important uh, să ne asigurăm că funcționarii și uh, colaboratorii instituțiilor europene pot și ei să fie acoperiți uh, de acest, uh, acest act legislativ, pentru că la rândul lor pot uh, deține sau obține o serie de informații care i-ar putea face pasibil de represalii. Uh, Important uh, este asigurarea protecției uh, atât a avertizorului de la alertă, cât și a organizațiilor care îl sprijină. Mă gândesc aici, spre exemplu, la uh, jurnaliștii de investigație, mi-aduc aminte de asasinatele triste și tocmai de aceea e important să sprijinim, să-i sprijinim pe jurnaliști în toate felurile posibile. După aceea, Trecem la canalele de semnalare. Important uh, e ca organizarea acestor canale de semnalare să nu se transformă într-un fel de uh, pârghie care duce la scăderea gradului de protecție acordat avertizorilor de integritate, ci din potrivă. Bine, ideea e să venim cu, organiz- cu instrumente robuste, clar uh, definite și adaptate diferitelor posibile cazuri. Mă gândesc la semnalarea internă, externă către autorități și după aceea mai, uh, ar mai exista și semnalarea publică. Uh, mi s-a părut de asemenea nevoie să precizăm termenele de uh, tratarea informațiilor și de anchetare a semnalărilor, a alertelor. E important ca alerta în sine să nu ducă, din potrivă, la disimulări sau distrugerea probelor. Și deci aceste termene trebuie să fie adaptate. În ceea ce privește canalele interne, considerăm că reprezentanții sindicale ar trebui să acționeze ca și consultant uh, care îl ajută pe avertizorul de integritate. În această logică a protecției acordate avertizorului, bineînțeles, confidențialitatea uh, uh, respectivului a, a, a, avertizor trebuie să fie garantată, pentru că dacă nu este garantată, bineînțeles, apar temerile care duc la retragerea informațiilor. Și, bineînțeles, uh, calitatea alertelor transmise uh, crește odată ce confidențialitatea este garantată. Și ajungem aici la o, o problemă o problemă pe care am identificat-o în propunerea Comisiei în ceea ce privește canalele acestea de semnalare. În propunerea Comisiei, avertizorul de integritate trebuie să folosească căile interne, mai întâi de toate canalele interne, după aceea să aștepte aștepte până la trei luni de zile pentru, ca, pentru a primi un răspuns din partea angajatorului. În cazul în care răspunsul este pozitiv, trebuie să fie uh, sesizată o autoritate externă, ceea ce ar durea vreo șase luni și doar în cazul în care nu se primește un răspuns pozitiv, uh, uh, s-ar putea folosi canalul public. Deci, arhitectura aceasta este foarte, foarte complicată. Uh, să nu uităm că căile interne uh, pot, uh, fi, uh, pot duce la distrugerea probelor sau la mușa, mușamalizarea lucrurilor. De asemenea, sunt posibile represali, represaliile împotriva avertizorului și după aceea folosirea canalului public, uh, de asemenea, uh, rămâne la latitudinea avertizorului, ori uh, s-ar putea ca avertizorul să fie judecat până la urmă pentru opțiunea pe care a utilizat-o. Ori genul acesta de efecte este ne, de nedorit. Să nu uităm că avem de-a face aici cu o companie, uh, pe de-o parte, pe de altă parte avem de-a face cu un individ, uh, o persoană care cu riscul unor represalii uh, decide totuși să vorbească. Deci avem de la bun început o situație dezechilibrată și genul acesta de propuneri din partea Comisiei Europene duc la sporirea dezechilibrului și până la urmă Comisia Europeană nu-și dorește asta, ci din potrivă garan- își dorește uh, niște garanții pentru avertizorii de alertă. Iată de ce am venit cu niște propuneri de modificare care să echilibreze puțin uh, situațiile. Uh, trebuie să Introduce mai multă flexibilitate în ceea ce privește uh, aceste canale de semnalizare. Este o condiție sine qua non pentru reușita acestui act legislativ. Și toate motivațiile, ideile uh, avertizorului de, de alertă, în cazul în care uh, arhitectura aceasta este respectată, ar putea genera o serie de efecte negative pentru avertizorul de integritate. Acum, în ceea ce privește conținutul protecției, haideți să vedem cum îl protejăm pe avertizor. Reprezariile sunt interzise, da, deci o idee bună din punctul meu de vedere. Da bine, pe de altă parte știm cu toții că imaginația e largă în domeniul acesta al eventualelor represalii, prin urmare eu nu cred că ne putem uh, uh, folosi de o listă închisă de represabil, uh, represalii posibile, deci lista aceasta trebuie să fie deschisă. După aceea, Inversarea sarcinii probei este o idee bună ce vine parte, din partea Comisiei Europene. Eu cred că aceasta este o măsură de protecție, măsură care ține cont de dezechilibru între părți. Deci, iată, este o măsură pe care trebuie să o sprijinim din, din punctul meu de vedere. Lipsește însă din propunerea Comisiei uh, subiectul uh, alertelor anonime. Eu cred că trebuie să avem o atitudine practică în domeniul acesta. Există genul acesta de alerte și uh, alertele acestea se datorează faptului că uh, persoanele cele mai vulnerabile, bineînțeles, nu, să, nu sunt neapărat deschise sau dornice să uh, se transforme în avertizori de integritate. Deci, prin urmare, consider că dacă cineva vrea să se folosească mai întâi de toate de anonimitate, și deci dacă o persoană vrea să rămână anonimă, uh, într-o primă fază, dar cu toate acestea numele său este divulgat, mi-aș dori ca aceste garanții de protecție să se aplice uh, și, uh, și lui. După aceea, știm prea bine că există represalii pe, pe plan intern, uh, după aceea mai există și eventualele efecte juridice pe care alerta le-ar putea avea, dar mai există și ostracizarea cu care se pot confrunta avertizorii de integritate. Și tocmai de aceea cred că ar trebui să cerem statelor uh, membre să creeze structuri de consiliere a avertizorilor de integritate. Asta și pentru a preveni uh, eventualele alerte nefondate, uh, dar și pentru a direcționa alertele în, înspre forurile cele mai abilitate. Există structuri de genul acesta în unele state membre, fie de stat, fie în sânul societății civile, a ONG-urilor. Uh, toate acestea sunt uh, lăudabile, aceste eforturi sunt uh, lăudabile, dar cred că trebuie să mergem mai departe și să ne asigurăm că genul acesta de consiliere este unul generalizat. Și, bineînțeles, statele membre pot alege manierele de consiliere în funcție de subiectele sau cazurile specifice. Am vorbit despre aspectul financiar, juridic al cazurilor de genul acesta, dar vorbeam și despre ostracizare, de senzația că lupți de unul singur cu morile de vânt. Ei bine, și acestea țin de statutul avertizorului de alertă, prin urmare și o consiliere psihologică s-ar putea dovedi a fi utilă. Mai avem de asemenea nevoie și de o libertate juridică de o, uh, uh, uh, pentru a elibera vocile, glasurile. Și tocmai de aceea nu cred că trebuie neapărat să menționăm aici sancțiuni care s-ar aplica în cazul uh, uh, alertelor nefondate. Uh, Genul acesta de sancțiuni există deja, sunt consfințite în legislația uh, statelor naționale și nu, nu doar, există defoimarea etc., etc. Deci nu înțeleg de ce în actul acesta legislativ ar trebui să stipulăm uh, sancțiuni chiar mai uh, severe. Cred că acest capitol ar, duce, ar aduce cu sine mai degrabă efecte negative, ar uh, descuraja și mai degrabă avertizorii. Deci vreau o, o ștergere a acestor teze. După aceea, în ceea ce privește evaluarea efectelui te- efectelor textului, uh, consider că această evaluare ar trebui să fie făcută periodic, uh, ținând cont de experiența acumulată. Iată, aceasta este prezentarea uh, raportului meu. Aveți posibilitatea de a depune amendamente până pe 6 septembrie la orele 12. Știu, calendarul e strâns, dar sper că vom putea vota la jurii pe 10 sau 11 octombrie Asta pentru a putea începe trilogul în, într-un termen cât mai scurt cu putință. mulțumesc mult pentru atenție și aștept întrebările și comentariile dumneavoastră. Uh, thank you very much. Uh, so the deadline for amendments is... Mulțumim foarte mult. Termenul de depunere a amendamentelor este 6 septembrie. Înțeleg că va fi o întâlnire a raporturilor din umbră înainte de această dată și toate versiunile lingvistice vor fi disponibile la momentul respectiv. Domnul Duhon. Vă mulțumesc, domnule președinte. E târziu, a fost o zi lungă și ne mai rămân dosare. Vreau să-i mulțumesc încă o dată lui Virginie. Fac asta de fiecare dată dar cred că e important. A făcut o muncă absolut remarcabilă la acest dosar și trebuie să spun că sunt 100% de acord cu observațiile pe care le-a făcut atât pe fond și din punct de vedere juridic și din punct de vedere filozofic și aștept cu interes rezultatul um, acestor uh, discuții, să ne spună colegii de la alte grupuri uh, care e poziția lor, dar uh, Virginia are sprijinul nostru, sigur mai sunt câteva detalii, dar are sprijinul nostru cel mai deplin. Și, dragi colegi, spune domnul președinte, spune că trebuie să plec înainte de a face acest lucru. Vă urez și vacanță plăcută pentru că e ultima noastră ședință înainte de pauza parlamentară, să vă asigurați că vă încărcați bateriile în săptămânile de vară și că uh, sper că ne vom revedea mm, uh, plin de energie din nou în septembrie. Și am să las uh, președinția pe mâinile doamnei Delvo. Ok, I immediately give the floor to Jutta Gutelard. Dau deja cuvântul doamnei Gotelar. Mulțumesc foarte mult. Îi mulțumesc uh, lui Virginie pentru această propunere. Este extrem de importantă, e o muncă grea, dar bună, care va duce la schimbări importante pentru democrația din Europa. Vreau să subliniez importanța lămuririi uh, rolului sindicatelor în viitor. Este un aspect care nu poate să fie suficient subliniat. Este bine că s-a ținut cont de partenerii sociali, avem un articol în acest sens, dar s-ar putea să se menționeze mai mult despre sindicate și legătura cu canalele de uh, difuzare și modul în care acestea pot să uh, furnizeze un sprijin suplimentar și consiliere juridică pentru lucrătorii care vor să denunțe. Cred că aici mai trebuie să mai lucrăm. Oricum, mulțumesc foarte mult. Mulțumim, Iute. Mai avem câțiva intervenienți. Virginie, nu mai am alții uh, vorbitori. Virginie, mai vreți să intervii? Mulțumesc uh, colegilor și aștept restul discuțiilor după vară. Bun, trecem la punctul 31, schimb de opinii. Ah. So, use of digital tools and processes in company law. Punctul 30, care se referă la dreptul uh, societăților și utilizarea mm, instrumentelor digitale. Avem uh, uh, invitați de la Comitetul Social și Economic, cărora le dau cuvântul. Deci punctul 30. Instrumentele digitale și dreptul uh, societăților. Nu, 30 este altul, este conversiunile uh, transfrontaliere și diviziunile și fuziunile, nu? Eu am o altă ordine de zi. Am să-l invit pe domnul Dimitriades să intervină. Vă mulțumim pentru răbdare. Mrs. President, eh, if I understood well, here... Vă mulțumesc. Dacă am înțeles bine, la Parlamentul European ați împărțit eh, pachetul în două bucăți. Pe de o parte, aceste conversii transfrontaliere Uh, și uh, fuziunile și împărțirile și, uh, pe partea cealaltă, instrumentele digitale. Dar la noi avem aceleași documente, sub aceeași umbrelă, din câte am înțeles. Nu, am o ordine de zi în care avem două puncte. Avem utilizarea instrumentelor digitale și uh, procesele din uh, dreptul societăților și partea aceasta conversiilor, fuziunilor și uh, împărțirilor. Uh, putem să discutăm împreună. Da, mulțumesc, pentru că e același pachet. La alte instituții, cele două documente sunt uh, discutate împreună. Scuze pentru această confuzie. În primul rând, vă mulțumesc pentru invitația amabilă. Eu vin de la CESE, reprezint comitetul nostru și lucrăm la aceste două documente și sperăm că ne vom finaliza documentele înainte de luna octombrie eu vin din sectorul privat și uh, reprezint IMM-urile. Din acest motiv am un interes deosebit legat de acest pachet legislativ. Voi începe cu instrumentele digitale, pentru că sunt foarte importante pentru IMM-uri. Și um, uh, IMM-urile în Europeană, uh, mai ales aici la Bruxelles, reprezintă um, <laughs> pentru aici la Bruxelles, IMM-ul înseamnă o, o sintagmă foarte ciudată, dar eu când vorbesc despre IMM-uri mă refer la unele de mici proporții. Nu folosim uh, definiția Comisiei Europene pentru că aceasta de obicei uh, acoperă și companii mai mari, în, însă 19 milioane, ba chiar 20 de, um, um, de milioane de întreprinderi sunt sub uh, Uh, limitele impuse în Uniunea Europeană și pe noi ne interesează foarte mult aceste companii foarte mici, tradiționale. În mare, noi privim cu ochi foarte buni tot pachetul și um, ne bucură foarte mult această discuție și mulțumesc Parlamentului pentru ocazia de a dezbate. Revenind concret la instrumentele digitale, ne interesează foarte mult partea de costuri, pentru că ele sunt foarte importante pentru IMM-urile mici. Și noi, ca reprezentanți ai acestor companii, noi nu avem capacitatea sau competențele sau toate instrumentele sau armele să lucrăm cu aceste instrumente digitale în societate digitală. Și vă dați seama de ce. Dacă vă uitați la ce se întâmplă într-un magazinaj, într-o companie mică din Europa, nu e ușor pentru proprietari, pentru oameni care lucrează 24 de ore pe zi, încearcă să supraviețuiască într-o, într-un mediu foarte competitiv, să înțeleagă și mai ales să acopere costurile de acest fel. De aceea ne interesează foarte mult care sunt costurile acestor instrumente digitale. În mare, suntem um, pentru aceste instrumente, pentru că noi considerăm că acestea vor duce la o scădere a birocrației și vor da ocazia IMM-urilor să se înregistreze mai ușor și să lucreze fără să aibă astfel de um, restricții importante cum au în prezent. Pe de altă parte, însă, ne interesează foarte mult acele instrumente care sunt folosite de companii care au o abordare foarte cuprinzătoare și sigură. Ne interesează modul în care aceste instrumente și uh, cum se va înregistra, cum se vor face înregistrările în practică. Referitor acum la conversii, Acestea sunt mai degrabă interesante pentru companiile mai mari, pentru că foarte puține companii de mici proporții au uh, uh, puterea de a trece frontiera și de a face afaceri de altă parte a frontierei într-un alt stat membru. Este o problemă foarte importantă pentru că prin această legislație, pentru prima oară, uh, se ia un pas, se face un pas foarte bun și noi considerăm cu fermitate că este necesar pentru piața unică să existe o astfel de abordare, să se dea IMM-urilor ocazia de a trece frontiera, de a lucra și în alte state membre din Uniunea Europeană. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you, uh, Mr. Dimitriadis. So we have... Mulțumesc, domnule Dimitriadis. Avem doi raportori. Pentru că, așa cum ne-am organizat noi lucrurile, am împărțit dosarele. Domnule ca dumneavoastră uh, uh, interveniți primul? Bardzo dziękuję pani przewodnicząca. Szybko postaram się. Vă mulțumesc, uh, doamnă președinte. Voi încerca să spun repede, repejor, ce e mai important. în contextul utilizării acestor instrumente digitale care sunt absolut uh, esențiale în economia uh, de astăzi. Mai întâi de toate vreau să vă mulțumesc uh, pentru ocazia aceasta pe care ne-o oferiți de a colabora cu CESE, pentru că, într-adevăr, această propunere se adresează în primul și în primul rând IMM-urilor. Directiva, propunere de, propunerea de directivă vorbește despre un uh, element absolut esențial. Este vorba aici despre uh, înscrierea online a unei companii. Deci uh, crearea unei companii se poate face online fără prezența uh, în fața unui funcționar. Uh, asta își doresc antreprenorii din Europa, asta își dorește economia europeană, în direcția aceasta trebuie să meargă modificările legislative. Genul acesta de instrument trebuie să le stea la dispoziția antreprenorilor europeni. Dar pentru ca lucrurile să se întâmple așa, trebuie să vorbim și despre condițiile care sunt uh, incluse în propunerea comisiei. Deci, uh, înființarea online a companiilor statele membre trebuie să aibă posibilitatea de a identifica antreprenorii pentru a permite derularea procesului online. Deci există niște și trebuie să existe niște uh, condiții de identificare foarte, foarte clare. Toți cei care vor să înființeze, să înscrie în registru o companie, trebuie să fie conștienți de cerințele acestea care trebuie să fie întrunite. Ori uh, asta nu se întâmplă neapărat în momentul de față. După aceea există obligația caracterului unic. Ce înseamnă asta? Solicitantul depune o singură solicitare și această cerere este transmisă de la organ la organ per, uh, uh, în cursul procedurilor administrative. Deci asta înseamnă că solicitantul nu trebuie să se adreseze, să depună cereri pe la diferite autorități, ci trebuie să o facă o singură dată. Aceasta, statele membre ar uh, trebui să lucreze la formulare de înscriere comune. Ar fi uh, un mare ajutor și ar mai trebui să existe și schimbul de informații rapid și clar între companii. Și bineînțeles, schimbul acesta de informații nu trebuie să fie costisitor, pentru că vorbim aici despre uh, întreprinderi mici și mijlocii și uh, IMM-urile nu au rezerve uh, pe care să le folosească în caz de, de criză, dar cu toate acestea doresc să activeze pe piața internă. Trebuie de asemenea să fim conștienți de toate riscurile care decurg din genul acesta de înregistrare. Bineînțeles, riscurile acestea trebuie să fie minime. Dar ce se poate face pentru a minimiza aceste riscuri? Propunerea Comisiei spune că administrația statului membru în care se face această cerere de înregistrare, de înființare, în cazul în care suspectează că solicitarea aceasta e dubioasă, deci autoritatea, în cazul acesta, poate cere solicitantului să se prezinte în fața unui funcționar. Deci aceasta este o cerință. După aceea, registrele ar putea să, să fie interconectate. Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a verifica dacă, spre exemplu, directorul companiei nu a fost condamnat într-un alt stat membru. Și de altfel, experții noștri au subliniat importanța acestui fapt în cursul audierii. După aceea, legătura dintre această, dintre această directivă și dreptul material. Această propunere nu aduce atingere dreptului material. Și tocmai de aceea trebuie să fie clarificată și uh, problema transmiterii de documente între statele membre sau în cadrul statului membru. Spre exemplu, uh, un stat membru ar putea uh, uh, lega transmiterea acestor documente de condiția legalizării de către un notar a respectivelor documente. Asta este o practică curentă care ar putea fi folosită și pe viitor. Deci, acestea fiind spuse, consider că propunerea aceasta a Comisiei este, de, este necesară, este de calitate din punctul meu de vedere Ah, de asemenea, Comisia Europeană a organizat o serie de consultări care, până la urmă, dovedesc că la nivel de ah, societate europeană se simte nevoia unui asemenea instrument. Iată, instrumentul acesta va permite înregistrarea unor IMM-uri în diverse state membre. De asemenea, Comisia Europeană atrage atenția asupra faptului că unele dintre normele și standardele importante pentru identificare, pentru identificarea electronică, pentru controlul uh, funcționării acestui instrument, uh, trebuie la rândul lor să facă obiectul unor dispoziții incluse în acest, această propunere. Prin urmare, trebuie să lucrăm uh, intens pe marginea acestui dosar. Asta pentru a ne asigura că dosarul va, fi, va putea fi finalizat înainte de finele acestui mandat legislativ. Raportul va fi prezentat pe 3 septembrie, mai apoi până pe data de 10 septembrie veți avea ocazia de a depune amendamente. și va urma mai apoi votul. Mulțumim! Trecem acum la raportorul uh, pentru transformări, fuziuni și diviziuni, divizări transfrontaliere, doamna Reigner. Mulțumesc, mă bucur de această ocazie de a face un schimb. Am ascultat uh, și aștept cum are interes să ascult și pe raportorii din umbră și să vedem ce ar putea să mă aducă și ei. Și, într-adevăr, uh, cum spunea și domnul Sviesca, sunt două propuneri diferite, dar e vorba de un pachet și e absolut logic să discutăm cele două subiecte împreună. Așa că um, um, să încep de acolo unde și-a lăsat domnul Zilca uh, intervenția. Calendarul. Și noi considerăm că e necesar să progresăm cu subiectul uh, rapid și eficient ca să prezentăm rezultate. De ce? pentru că în această comisie de multă vreme ne ocupăm de chestiunea altor propuneri, așa că este logic să discutăm uh, eficient despre propunerile comisiei și o să încep, așa cum spuneam, cu ce ați noastră, cu aceeași abordare cu privire la fuziuni, diviziuni și conversii plănuim un calendar foarte ambițios pentru, calenda, pentru um, schimburi. Vom prezenta raportul uh, în septembrie la um, comisie și cred că cele două merg mână în mână, e logic să fie așa. Mulțumim și celor de la Comitetul Social și Economic. E important să avem și contribuția societății civile, să știm ce se dezbate și uh, în acel forum. Cât despre chestiunea de fond, cel mai important este că avem această propunere uh, pentru a avea o certitudine juridică absolută în crearea unor măsuri de protecție pentru um, uh, părțile interesate dintr-o compunere și pentru acționarii minoritari. Este o abordare pe care o partajez mereu care sunt subiectele pe care aș vrea să le pun pe masă, unde ar trebui să ne uităm în amănunt, să facem un schimb. E tot ce ține de aranjamentele artificiale. Ne confruntăm cu situații în dreptul societăților în care lucrurile se complică așa de mult, companiile fac tot felul de modificări, nu mai știu ce se întâmplă și ne trebuie mai multă simplitate, mai multă claritate. Trebuie să lămurim și să asigurăm că nu se mai uh, desfășoară um, alte um, aranjamente artificiale în contextul mobilității companiei. Și cam asta propune și Comisia în prezent. Este o propunere pe care o putem sprijini. Întrebarea este nu e cel mai important să te concentrezi pe activitatea economică adevărată a companiei. Unde are loc aceasta? Și apoi, prin urmare, să ne uităm la care sunt motivele pentru care companiile se mută um, și fac transfer de diferite de structuri. Deci să ne uităm așadar la partea aceasta de activitate economică reală. Încă un lucru pe care vreau să-l tratez în raport este tot ce ține de procedură. Deocamdată, dacă ne uităm la ce propune Comisia, ea propune un accent pe procedură, dar nu putem um, atunci când facem o conectare, când, când vorbim despre toate aceste proceduri, nu putem să ne legăm în primul rând de activitatea economică reală și după aceea, eventual, să fim gata și să uh, simplificăm uh, procedura, pentru că uh, propunerea, așa cum este ea înaintată, pare necesară, dar nu cumva a trebuit să o gândim din nou. Mă gândim aici la partea de facilitarea procedurii. Uh, acest lucru însă trebuie să meargă mână în mână cu rolul expertului independent. Eu mă întrebam, dar de ce avem nevoie de un astfel de expert independent? Un expert independent poate să fie absolut necesar atunci când nu există încredere în autoritățile naționale care se ocupă de chestiune. Chiar ne trebuie acest expert? Mă întreb și eu, pentru că ce nu vreau să fac este să deschid un nou domeniu pentru consultanți, un nou domeniu uh, pentru cele patru mari companii sau pentru alte companii de acest fel, nu cumva ar trebui să fie autoritățile naționale în uh, cadrul uh, competențelor discreționare pe care le pot exercita Uh, să hotărască dacă e într-adevăr nevoie să implice și un expert uh, național. E o întrebare pe care o adresez așa și celorlalți din, din sală, pentru că subiectul se leagă um, uh, strâns um, de problema noastră de fond și, în sfârșit, nu vreau să omitem implicarea lucrătorilor. Este absolut importantă și să nu existe portițe de ieșire prin care să le fie restricționată implicarea. Sigur că sunt multe alte tematici, chiar ne trebuie aceste dispoziții, nu cumva conceptul este prea uh, restrictiv, uh, pentru că nu se aplică tuturor procedurilor. Sunt foarte multe, nu vreau să le discutăm chiar pe toate, însă acestea sunt uh, principalele aspecte asupra cărora mă voi confrunta concentra în, pe raport, în raport și uh, aștept cu interes uh, comentariile dumneavoastră. Mulțumesc! Evelina, acum doamna Estera Sferagut. Mulțumesc foarte mult! În linia celor spune, spuse de Tadeus și uh, de Evelin, uh, eu uh, vorbesc în numele domnului de Grandes, care este raportor din umbră la uh, raportul privind uh, conversiunile, fuzionările și diviziunile, că este vorba de o propunere care favorizează creșterea, dar trebuie să se adapteze la uh, provocările sociale ale acestei lumi digitale și de asemenea să se favorizeze mobilitatea tuturor uh, companiilor E adevărat că subiectul este foarte complex pentru că există uh, diferențe între normele statelor membre și aici s-au menționat câteva subiecte importante, protecția lucrătorilor, uh, la care s-a referit și colega de la socialiști, și, um, într-adevăr, um, uh, lucrătorii, acționarii și creditorii să nu fie afectați de aceste acțiuni de restructurare a societăților, deci să existe o protecție pentru ei. De asemenea, această parte de simplificare a procedurilor să fie optimizate, mai eficiente, mai simple, asta ar putea să implice și o economie importantă de, în costurile companiilor. De asemenea, un subiect important este nevoia să existe un cadru juridic stabil, astfel încât să existe încredere în piața unică. Și în acest sens, Um, ideea ar fi să se îmbunătățească ceea ce există la partea de combatere a fraudei. Uh, și, de asemenea, colegul meu consideră că ar fi important să se introducă uh, definiția unui acord artificial, un aranjament artificial pentru a se ști când o societate face o, o restructurare de reacredință uh, Uh, pe, credem că în felul acesta s-ar evita o serie de practici de evaziune fiscală și de diminuare a numărului de companii fantomă. Și de asemenea este important și termenul de două luni pe care îl menționează uh, Comisia când e vorba de raportul experților independenți. Noi ne gândim că acest uh, termen ar trebui să fie mai larg sau dacă să fie acesta oricum Uh, știm uh, că este vorba despre un uh, subiect nu tocmai ușor, dar foarte necesar. Mulțumesc! Thank you and, uh... Mulțumim! Iute Guteland! Thank you, Madam Chair. Vă mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc pentru ocazia de a desfășura acest schimb de opinii. Le mulțumesc și invitațiilor de la CSE. Este foarte prețios acest schimb de opinii cu dumneavoastră. Am să mă refer cu precădere la utilizarea instrumentelor digitale și proceselor în dreptul societății, pentru că sunt raportor din umbră la acest dosar, dar am să mă menționez întreagă și Uh, celălalt dosar, pentru că, într-adevăr, cred că e o vorba de un pachet, că trebuie, cele două dosare trebuie tratate împreună. În ceea ce privește uh, instrumentele digitale și procesele în dreptul uh, societăților, pe de-o parte, e foarte important să se modernizeze dreptul societăților și um, munca în era noastră, e important să se Um, uh, dezvolte instrumentele digitale pentru înregistrarea companiilor pe internet. Pe de altă parte, este esențial să reglementăm așa cum trebuie această directivă pentru a evita frauda și um, um, hijacking-ul companiilor și să ne asigurăm că procedurile sunt cu adevărat de încredere. Unii factori implicați, cum ar fi sindicatele și notarii, au ridicat o serie de preocupări cu privire la propunerea care permite um, înregistrarea vânzarea online și de către persoane juridice, nu numai de către persoane fizice. Cred că este important să ascultăm preocupările lor, pentru că din practică are și cât de complicat poate să fie să dovedești, de exemplu, uh, dacă o companie a fost uh, înființată într-un mod de încredere și ca să se evite um, scandalul cum ar fi Panama Papers sau Lux uh, Leaks, e bine, din acestea are și că e foarte greu să stabilești identitatea fondatorilor atunci când când lipsa unui control juridic uh, permite crearea unor aranjamente artificiale în scopuri de evaziune fiscală sau altele. Și nu dorim acest lucru, vrem să avem o poziție fermă. Care este uh, opinia raportorului din partea CESE. Aș dori să știu care este părerea dumneavoastră și aș dori de asemenea să ascult și comisia. Și în ceea ce privește convențiile transfrontaliere, toată partea, convențiile și uh, fuziunile și diviziunile, sunt de acord aici cu Evelyn Regner. Propunerea de numirea unui expert independent care va examina scopul concret al uh, mutării companiei e ține de, de autoritățile uh, Uh, competente. Dacă s-ar introduce această um, normă, ar implica o serie de uh, norme legate de um, comunicarea între aceștia și autoritățile statelor membre. E foarte important ca această normativă să nu ducă la incertitudine juridică. În ceea ce privește garanțiile eficiente, acestea trebuie să fie create pentru a se respecta pe deplin uh, drepturile lucrătorilor uh, și un alt aspect esențial este ca normele să respecte pe deplin drepturi la negocieri colective și la acțiuni uh, colective. Și nu în ultimul rând, sunt destul de sceptică cu privire la excluderea întreprinderilor mici și micro-întreprinderilor din uh, Uh, de la cerința de furnizare a unui expert. Dacă propunerea este pentru preîntâmpinarea abuzurilor, de ce alege Comisia să fie excluse de la examinare, având în vedere că multe dintre companiile din Uniunea Europeană se încadrează în categoria mici și micro? Mulțumesc! Mulțumesc, Iute. Vreau să menționez că mai avem doar două minute de interpretare, însă după aceea putem continua în engleză. Dorește Comisia să reacționeze? Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Sunt uh, șefa unității de dreptul companiilor de la DG Justiție. Știu că vom avea multe ocazii să discutăm acest subiect, dar un prim subiect ar fi dacă și o perioadă, o persoană um, juridică poate să uh, folosească uh, instrumentul online. Nu ne-am gândit niciodată să excludem aceste persoane, având în vedere că um, companiile sunt înființate de de exemplu, toate filialele sunt înființate de persoane juridice. Dacă am face asta, am limita enorm domeniul de aplicare al propunerii și pentru IMM-uri, pentru că noi considerăm că am ascultat multe opinii și considerăm că este important să facem această înregistrare, această înscriere online. Deocamdată nu vedem de ce ar fi mai greu de controlat uh, cine reprezintă o entitate juridică, pentru că în mod normal este o, perio- o persoană fizică care reprezintă o persoană juridică și dreptul de reprezentare poate să fie verificat și verificat uh, în uh, registrele companiilor. Ora stabilită pentru încheierea programului de astăzi uh, este 18.30, așa că interpretarea se va opri aici. Vă mulțumim pentru înțelegere. We will listen to your, your concerns about that and we will continue talking about this. Evelyn? Just, um, just referring uh, to uh, what you as representative from the Commission said right now, two arguments. First of all, uh, you know very well